Fiecare raportor din umbră are 5 minute și trebuie să respectăm timpul foarte precis. Avem deci acum uh, raportorii din umbră și după aceea ceilalți deputați care vor lua cuvântul. Doamna Picanen din partea Pitikainen, doamna Pietikainen, probabil din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Permiteți-mi mai întâi să-i mulțumesc raportorului pentru colaborarea excelentă. Nu aș vrea să încep o dezbatere de principiu despre TTF, pentru că am avut această discuție deja. Vreau doar să mă concentrez pe raportul care ne-a fost prezentat ca proiect și să fac câteva comentarii. În primul rând, după cum știți, poziția PPE-ului a fost că noi preferăm o taxare globală și poziția noastră este însă că dacă această opțiune nu va fi posibilă, e nevoie de un model măcar european. Aceasta este preferința pe care putem noi să ne, explic, să ne exprimăm și pe care am avut ocazia și să o exprimăm în fața G20. Considerăm deci că un model global, mondial, ar fi unul mai puternic și sperăm că acest lucru să se sublinieze și în proiectul de raport. În acest raport uh, putem să discutăm și despre faptul că s-ar putea să nu avem uh, modelul de piață european și despre colaborarea consolidată de care putem dispune acum. După părerea mea, este bine să fixăm și linia grupului și așa am și făcut-o. Dacă se va întâmpla așa, sper că va fi bine ca și Comisia să-și ia poziție față de această posibilitate. Com uh, comentariile mele, deci sfatul meu ar fi să Sugerăm ca modelul colaborării consolidate să fie bazat pe modelul TTF și nu pe taxe alternative, Având în vedere că însă aceasta ar necesita un proces de ratificare, nu putem spune când va intra în vigoare, există un risc să să avem uh, consecințe colaterale destul de multe. Un al doilea punct la care trebuie să ne întoarcem de asemenea când vorbim despre aceasta în grupul nostru este un punct de care am vorbit și înainte și anume că suntem foarte bucuroși de efectul cascadă care s-a introdus în uh, document și suntem gata să discutăm uh, și să revizuim principiul pe baza căruia este constituit acest efect. Am vrea de asemenea să se sublinieze mai puternic ideea de cooperare între statele membre și când se vorbește despre informațiile schimbate între autoritățile de impozitare, să sperăm că se poate discuta și acest aspect în cadrul raportului acesta. Iată deci care erau punctele principale. În al treilea rând vreau să spun că dacă ar mai exista alte teme pe care trebuie să le discutăm pentru ca să reglementăm sectorul, noi suntem gata să le discutăm. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Pitcanen. Și acum, în numele ALDE, doamna Silvi Gular. Thank you. Um... I will speak on behalf of Wolf. Voi vorbi în numele lui Wolf Klins și pentru că observațiile mele sunt în germană, voi vorbi în germană. În primul rând, domnul Klins dorește să îi mulțumesc doamnei Podimata pentru colaborarea foarte bună și, de asemenea, ar dori să adreseze următoarele întrebări. În primul rând, merită să fie creată o TTF dacă o țară nu, dacă această taxă nu este introdusă în uh, zona UE27. Nu ar fi mai bună o altă soluție? Câte țări ar trebui să participe la acest uh, concept, astfel încât uh, el să devină util? Cred că cu toții împărtășim însă această idee. Despre ce uh, tip de taxă vorbim? Putem să ne gândim la un model de genul taxa de timbru, însă aceasta ar trebui să se aplice uh, și obligațiunilor, uh, fondurilor și instrumentelor derivative. Trebuie să vedem care este principiul care se potrivește și trebuie să se acționeze la nivel global, eventual. Și trebuie să ne întrebăm în cât de mare trebuie să fie taxa în acest sens. Ne întrebăm uh, și domnul Clint se întreabă dacă studiul comisiei nu ar trebui să fie adaptat în această privință. În al treilea rând, efectele neintenționate ale taxei, cum pot fi ele evitate? De exemplu, acest efect cascadă în cazul sistemului de pensii german. Uh, ce s-ar întâmpla cu pensionarii care, își, care depind de pensiile lor uh, de pe piață? De asemenea, se dorește evitarea uh, afacerilor și tranzacțiilor speculative care să fie îngrădite de către introducerea acestei taxe. Ne gândim aici la tranzacțiile automate de mare frecvență. Și în uh, ultimul rând, ce se întâmplă cu veniturile provenite din taxă? Unde ajung acestea și pentru ce sunt folosite? Dacă îmi permiteți, voi trece la franceză. Aș vrea să mai adaug și un comentariu în numele meu și să mulțumesc lui Ani și vreau să vă spun că criteriul reședinței, așa cum s-a spus și înainte, mi se pare un uh, criteriu foarte important pentru ca să putem avea o, um, un rezultat foarte echilibrat și să nu avem o concurență excesivă vis-a-vis -vis de actorii europeni. Sper că am, uh, l-am jucat bine pe domnul Clint. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Gular. Și acum, în numele verzilor, îi dau cuvântul domnului Canfam. Comme je ne, je ne remplace pas Sven Giegold, je vais m'exprimer en français. Voi vorbi în franceză. Mulțumesc, Ani, pentru raport. Cred că există numeroase convergențe între noi. Vreau să insist pe patru puncte. Primul, la ultimele două am aceeași părere cu Silvi. În primul rând vreau să vorbesc de folosirea taxei. Nu putem să vorbim doar de îndatorare și de finanțarea prin resurse proprii. Există o contribuție prin uh, taxa pentru tranzacții financiare cu care să luptăm împotriva sărăciei. Trebuie să avem uh, în vedere acest obiectiv inițial. Vom depune amendamente în acest sens. Al doilea aspect se referă la tranzacționarea de înaltă frecvență. A fost evocat parțial în raport și cred că putem să prezentăm o dispoziție prin care să spunem că toți operatorii care emit ordine sunt supuși taxei iar ordinele sunt apoi uh, parțial uh, anulate pentru că aceste ordine sunt caracterizate prin numărul mic de tranzacții față de numărul de ordine. Apoi există un raport uh, tranzacții realizate, ordine anulate, operatorii care se ocupă cu tranzacționarea de înaltă frecvență să aibă o taxă care să fie ridicată. Cred că acest, uh, acest tip uh, de inginerie financiară nu are interes pentru economia reală. Apoi sunt de acord uh, cu antevorbitorii mei în ceea ce privește interesul de a avea trei principii de rezidență, al emitentului și al proprietății. Cu aceste trei principii putem să le să le punem în uh, funcțiune, în funcție de, de produs. În uh, ultimul rând, voi vorbi despre un alt punct pe care ar trebui să-l dezbatem, și anume trebuie să amintim că trebuie să avem în minte o taxă mondială. Europa trebuie să fie lider, dar apoi și celelalte state trebuie să urmeze. Contextul uh, politic în Europa este mai mult de cele 27 de state. Trebuie să ne gândim cum continuăm dincolo de Uniunea Europeană. Unele state ar putea să, să treacă dincolo de acest nivel. Cred că rolul uh, Parlamentului în dezbaterea politică în aceste taxe a fost să facă presiune. Am făcut presiuni pentru taxa mondială, pentru taxa europeană. Acum să vedem cum, cum putem ajunge la o taxă infraeuropeană. Trebuie să, să facem presiuni, deși, până la urmă, competența juridică este a statelor. Dar trebuie să avem în vedere o dată limită discuția poate continua săptămâni, luni, dar până la urmă va trebui să trecem uh, la consolidare, la uh, colaborarea consolidată. Să avem o limită dincolo de care statele să treacă la cooperarea consolidată și cu ajutorul tehnic al Comisiei. Trebuie date dispoziții juridice, tehnice pentru adaptarea textului inițial al Comisiei, ținând cont de faptul că pe piața unică nu toate țările vor accepta aceste taxe. Am depus amendamente în acest sens. Uh, cred că în raport uh, Ania ar putea să fie mai precisă în ceea ce privește calendarul următoarelor discuții politice. Eh, Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Prima observație pe care doresc să o fac se referă la opțiunea politică. Sunt de aceeași părere cu Comisia Europeană, precum și cu raportorul doamna Podimata. Această taxă trebuie să fie aplicată în toată Europa, pe de întregul, ca o formă de a face presiune, astfel încât, într-o zi, să poată fi aplicată la nivel internațional în toată lumea. Până una alta, lucrul a fost privit din altă perspectivă. S-a spus că merită să avem această taxă numai dacă ea este internațională. Și dacă aceasta este situația, noi nu vom avea niciodată o asemenea taxă. De aceea cred că trebuie să fim cât se poate de practici și să considerăm acest punct ca un punct de pornire dacă ar fi să aplicăm la nivel european, uh, sigur, eu aș prefera acest lucru, um, ar fi mai simplu, însă putem face acest lucru prin cooperare consolidată în zona euro și cred că ar trebui să procedăm așa, dacă se poate. Sigur că ar fi preferabil pentru noi să acoperim întreaga Uniune Europeană. Apoi, cel de-al doilea comentariu pe care doresc să-l fac. Doresc să îmi exprim acordul față de o combinație între principiul reședinței și cel al emiterii, precum și cel al proprietății, atunci când este vorba despre controlul și aplicarea acestei taxe. Deci sunt într totul de acord cu ceea ce s-a spus de către ceilalți colegi care au vorbit înaintea mea pe marginea acestui punct. Și ceea ce doresc să fac este, de fapt, să subliniez acest lucru. Dar aș dori să-mi exprim și anumite dubii. Primul dubiu pe care doresc să-l exprim se referă la această taxă, care este o taxă care se referă la anumite cote juridice și nu la deri instrumentele derivative sau alte instrumente complexe care sunt ceva mai frecvente. Sigur, nu sunt în dezacord cu acest lucru, pentru că există un motiv economic pentru care se procedează astfel. Însă, în mod evident, investițiile ar fi mai uh, legate de economia reală și investițiile speculative ar fi sancționate mai puternic. Însă, uh, întrebarea mea este de ce nu 0,01 și nu 0,02 sau 0,03? ca rată minimă pentru aceste instrumente financiare derivate. Eu cred că există criterii politice, pentru că dacă este să ne uităm la taxele din Regatul Unit, Înțeleg că acolo nu este vorba de 0,05, dar nici de 0,02. Deci, de ce au fost alese aceste cifre? Asta aș dori să întreb Comisia. Apoi, mai am și alte semne de întrebare. Mă întreb cu referire la acest principiu că aceasta să fie rata minimă, pentru că anumite state pot să decide să aplice uh, ceva ce reprezintă un pas în plus. Însă, este aceasta o rată pentru Uniunea Europeană sau este o rată interguvernamentală? Și aceasta este, de fapt, a treia întrebare foarte importantă. Și anume, dacă această taxă este una europeană și dacă va fi redistribuită la nivel european sau este doar sau dacă este corect ca țările care au burse importante ele să primească plăți din partea Uniunii Europene, pentru că dacă așa stau lucrurile, atunci nu merită. Pentru că dacă funcția nu este una de redistribuire la nivel european, atunci nu văd care este sensul întregul, întregii inițiative. Deci, în raport, în acest context, trebuie să spunem că aceasta este o chestiune de importanță centrală și anume pentru ce va, folosi, va fi folosită această taxă. Pentru că dacă nu este folosită în scopuri de redistribuire, atunci nu are sens. Și ultimul punct, pentru că, iată, se scurge timpul alocat, aș vrea să mă refer la faptul că ce va face această taxă? Prin natura sa este una de redistribuire și dacă nu redistribuim aceste investiții în crearea de noi locuri de muncă, în combaterea schimbărilor climatice, în obținerea și realizarea obiectivelor majore strategice ale Uniunii Europene, atunci cred că pierdem o bună șansă de a transforma această chestiune dintr-una tehnică într-una politică. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Portas! Am încheiat acum runda de orator din partea grupurilor parlamentare și trecem la deputați. Dau acum cuvântul Lula și la señora Pitcanen A, Ah, disculpen, perdone. Îmi cer scuze, am uitat ceva. Am uitat uh, reprezentantul EFT, domnul Andreasen, 5 minute. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorului. Pentru a combina îngrijorările mele referitoare la TTF, voi uh, aborda un singur punct. Ne asumăm uh, riscuri importante aici. Este clar că ideea de bază a acestei taxe ar putea să funcționeze. Ideea a fost să fie obligate, într-un fel, băncile să plătească pentru costurile crizei. Probabil că nu se va întâmpla așa, probabil că consumatorii vor fi, ce, vor fi cei care vor plăti acest preț. Nu știm uh, care vor fi beneficiile în urma aplicării acestei taxe, însă am divizat de multe ori aceste câștiguri uh, ca urmare a introducerii taxei. Poate că comisia, um, comisia s-a și gândit la un uh, profit de 57 de miliarde de euro pe an. Toate Sigur, cred că acest calcul este oarecum uh, dubitabil, pentru că se poate ca nu toate țările să se alăture aceste, introducerii acestei taxe. Și dacă nu se vor alătura, atunci și competiția va fi distorsionată la nivel european, precum și la nivelul piețelor globale. De aceea, uh, cred că există mai multe amenințări decât uh, noi șanse și oportunități prin introducerea acestei taxe și, în mod paradoxal, putem spune că această directivă pe care încercăm să o adoptăm, directiva împotriva speculațiilor, reprezintă în sine tot o speculație, pentru că ne asumăm riscuri foarte mari pentru a obține niște profituri oarecum mici. Și cred că acesta nu este un risc inteligent pe care să ne-l asumăm. Așadar, taxa ar trebui să fie globală pentru a putea funcționa. Muchísimas Mulțumesc uh, foarte mult uh, și îmi cer scuze încă o dată pentru că nu v-am dat cuvântul mai înainte. Și acum dau cuvântul domnului Oli Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei Podimata. Sunteți o femeie foarte curajoasă și poate că veți câștiga această luptă în final, însă trebuie să continuați să luptați în același fel. Eu nu sunt un fundamentalist în ceea ce privește taxele. Cred că unii dintre noastre au constatat deja acest lucru. Eu plătesc multe taxe și pot face acest lucru de bunăvoie, însă ar trebui să fie niște taxe corecte și ar trebui să fie și niște taxe constructive, construite într-un mod corect și bun. Și am o multe semne de întrebare și nu știu dacă această taxă îndeplinește criteriile pe care le-am numit înainte. Și, pentru a fi cât se poate de sincer, cred că este chiar o taxă proastă. Dacă este vorba despre impozitare, atunci cred că am putea să venim cu alte alternative mai bune. Dacă vorbim despre taxa FAT, taxa pe activități sau VAT, TVA-ul, um, și acesta este o taxă benefică. Sunt de acord că băncile și instituțiile financiare și această lume a afacerilor trebuie să participe mai mult. Vedeți? Sunt de acord, sunt de acord cu acest lucru. Însă, cred că ar trebui să avem și noi o perspectivă pragmatică și să nu încercăm să ne împușcăm singuri. Și am două întrebări care au legătură și cu ceea ce a spus domnul Clins, de fapt Silvii uh, în numele domnului Clins. Câte țări, sau să reformulez, cât de puține țări putem accepta, sau puteți dumneavoastră accepta, câte, cât de puține țări? cineva a spus că ar putea să fie doar Germania și Franța. Este suficient de bine? Candidați pentru președinție? Cred că aceasta este o întrebare cât se poate de serioasă. Iar cealaltă întrebare se referă la resurse. Pentru că, așa cum a spus și Comisia, pentru a obține resurse sustenabile, durabile pentru Uniunea Europeană, avem nevoie de asemenea resorturi. Și dacă este vorba doar de 17 țări sau chiar mai puține, acest lucru nu ar fi posibil. Pentru că alte țări, precum a mea, de exemplu, și noi trebuie să plătim. Poate puteți să îmi dați un răspuns la aceste întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Schmidt. Urmează acum doamna Corin wortmann cole Mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să-i mulțumesc lui Ani pentru munca excelentă făcută pe marginea acestui, uh, acestei chestiuni foarte importante. Este un subiect cât se poate de controversat, însă Parlamentul uh, este clar forța care contribuie la uh, progresul acestei dezbateri și acestui subiect prin utilizarea TTF uh, se poate, se spune că se poate preveni o următoare criză. Eu nu cred acest lucru, dar un lucru este clar. Este clar că sectorul financiar trebuie să-și plătească partea sa, partea justificată, în ceea ce privește taxele. Și în toate domeniile în care lucrăm, în sistemele financiare durabile, se procedează astfel. Și în acest sens, constat că există un rol pozitiv al unei anumite forme de taxă pe tranzacții financiare. Sigur că nu trebuie să ne referim numai la aspectele tehnice, ci și la caracterul politic. Însă, întrebarea care îmi trece prin minte, ascultând ceea ce spun uh, ceilalți deputați și citind răspunsuri uh, la propunerea Comisiei și referindu-mă și la situația prezentă din statele membre, modul în care am discutat și la Consiliu, un lucru este clar. Pornind de la propunerea Comisiei, există reacții cât se poate de puternice, unele care pornesc de la argumente convingătoare și se pare că cu această propunere, la această propunere multe state membre vor răspunde cu nu. Alte state membre vor răspunde cu da. 9 dintre ele vor semna scrisoarea. Vom vedea dacă sunt 9 state membre care vor uh, sprijini această scrisoare. Însă, intenția din spatele propunerii este că această taxă pe tranzacții financiare este cu adevărat bună și trebuie introdusă. Însă alții doresc să folosească veniturile pentru propriile venite, deci nu pentru sprijinul pentru dezvoltare sau pentru combaterea schimbărilor climatice, ci ca niște venituri care să le umple propriile bugete și găurile din acestea. Și acesta este un argument ă, pentru statele membre pentru introducerea taxei pe tranzacții financiare. Parlamentul și Comisia pot folosi uh, aceasta ca pe o opțiune pozitivă pentru bugetul european. Astfel încât în următorii ani toate aceste discuții privind contribuabilii să ia sfârșit. Dar din scrisoare eu citesc că nu aceasta este intenția. Deci, întrebarea mea de natură politică pe care doresc să o adresez este următoarea. Ce dorim? dorim uh, o abordare cuprinzătoare, ambițioasă, cu 976 state membre, care într-o relație interguvernamentală să introducă o taxă pe tranzacții financiare sau suntem dispuși să provocăm cele 27 de state membre, poate pornind de la o linie ceva mai primară, o taxă mai elementară, care să combine elemente de taxă de timbru și altele asemănătoare. Care va fi impactul, este întrebarea. Pentru că dacă sunt venituri uriașe, dar numai de la anumite state membre pentru propriile bugete, sau poate dorim o abordare mai primară, mai elementară, eu sunt pentru o armonizare maximă, dar să introducem o armonizare minimă, astfel încât toate statele membre să poată participa și iar cele care doresc să depășească acest prag, dar să găsim o soluție pentru toate cele 27 de state membre. Cred că merită să analizăm o asemenea propunere în următoarele săptămâni, Sigur, uh, poate că din punct de vedere tehnic este foarte complicat și în ceea ce privește amendamentele, însă cred că este o provocare asupra căreia merită să ne aplecăm prin metode comunitare, cred că ar trebui să încercăm să abordăm toate cele 27 de statele membre. Însă cred că trebuie să adaptăm în acest sens propunerea și trebuie să fim foarte precauți în ceea ce privește sistemele de pensii, pentru că nu sunt ei cei care și-au asumat riscurile contribuind uh, la această criză. Aceștia sunt uh, bani care, într-o perioadă foarte dificilă, nu pot fi folosiți astfel. Deci, în orice caz, cred că trebuie să excludem aceste fonduri de pensii din această directivă. Acestea sunt observațiile pe care doream să le fac și sper să putem discuta în această comisie sau informal această chestiune în următoarele săptămâni. Mulțumesc, domnule Vortmancol, pentru contribuția dumneavoastră și dau acum cuvântul doamnei Luling. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Fiecare stat membru este liber să introducă în teritoriul său taxa pe tranzacții financiare. Dacă vreți să știți dacă Franța vrea să facă asta mâine sau dacă Germania dorea să facă acest lucru al ele ar fi putut să o facă. Tratatul le permite, noi nu suntem împotrivă. Trebuie ca acest lucru să fie clar. Fiecare stat membru poate să introducă taxa. Uh, eu, dacă vreau să fiu bine văzut, aș putea să fiu pentru. Dar uh, nu voi face acest lucru, nu sunt ipocrită. Aș dori să spun că sunt de părerea domnului Trișe, care a repetat avertizarea împotriva introducerii unei asemenea taxe în Uniunea Europeană și în uh, zona euro. Uh, domnul Draghi a avut și el aceeași poziție. Așadar, eu cred că este de vreme să vorbim acum despre rate, despre distribuirea celor 57 de miliarde pe care crede raportorul că le vom obține din taxă, cred că este prematur. Trebuie să știm că noi nu suntem uh, împotriva modelului global la nivel de G20, însă introducerea taxei la nivel european și în deosebi în zona euro nu este un lucru bun ar fi un uh, cadou pentru englezi dacă am introduce taxa. Nu, nu-mi dau seama care ar fi expresia potrivită, dar aș spune că ar fi aberant. Mm, ar fi ca și cum ne-am trage un glonț în picior și nu aș putea să accept acest lucru. Dar aș vrea totuși să spun că propunerea Comisiei este nepotrivită. În primul rând, există un dispozitiv cumulativ, ceea ce înseamnă că o tranzacție financiară ar uh, primi o taxă în cascadă, cumulativ, în funcție de numărul de intervenții pe piață pentru anume produse financiară, spre exemplu, fondurile OPCVM-urile, care sunt un mare atu la nivel european, ar, aceasta ar însemna moartea. Cred că trebuie să găsim un dispozitiv prin care să facem economie. pentru că această propunere este inacceptabilă. Celor care se gândesc la o asemenea taxă, nu am putea introduce o singură taxă o singură dată. Dacă vreți să faceți un raport pentru propunerea comisiei în detaliu, cred că avem multe de modificat pe textul propunerii. În principiu, este clar că dacă taxa nu este introdusă la nivel global, trebuie să fim foarte prudenți. Pe mine mă amuză cei care deja împart cele 57 de miliarde. Trebuie să fie cineva care să le plătească. Serviciile financiare plătesc taxe în țara mea. Acestea asigură 38% din buget. Nu este vorba că nu le impozităm, ci dacă colectăm taxele. Putem să taxăm veniturile. Dar știm că aceste 57 miliarde um, care ar trebui ridicate sunt uh, încă nu au fost colectate, dar au fost cheltuite deja de patru ori în Parlament. Doamna Eva Jolie vrea să le aloce ajutorului pentru dezvoltare. Domnul Leimer, care nu mai este membru, în Comisia Envi le dorea pentru schimbările climatice. Domnul Lamasu le vrea ca resurse proprii. Domnul Schäuble și doamna Merkel le vor alocate pentru resursele naturale și așa mai naționale și așa mai departe. Dacă nu există o taxă globală, să uităm de taxă și să nu mai pierdem mult timp cu această discuție. Vă mulțumesc. Tu, cuando menos, cuando menos. Mulțumesc, doamnă Luling. Au fost niște comentarii foarte interesante. Doamnă McCarthy, mulțumesc. Eu sunt în minoritate în statul membru. Sunt pentru uh, taxa pentru tranzacții financiare, dar depinde ce vrem să spunem prin această taxă. Îi mulțumesc uh, raportare pentru că a generat o discuție interesantă. Cred că unul uh, din motivele pentru care taxa de timbru are succes în Marea Britanie și pentru care 40% din cetățenii străini o plătesc este că este bazată pe principiul emitentul plătește. Trebuie să producem ceva care este eficient și care poate fi colectat. S-a vorbit foarte mult uh, în mod filozofic și în grupul ECR. Nu e vorba de jefuirea băncilor, este o problemă legată de corectitudine. Luxemburg este un caz special dar dacă ne uităm la industria serviciilor financiare, ele sunt în general, um, nu plătesc în general TVA, puteți să dați din cap, nu vorbesc de Luxemburg, vorbesc în general despre Uniunea Europeană. Cred că aici încercăm să ajungem la un nivel corect. E timpul ca serviciile financiare să plătească o taxă corectă. E vorba și despre eliminarea volatilității din sistem. Aceasta a fost o problemă care a dus uh, la început la criza financiară. Cred că există argumente care justifică taxa pentru tranzacții financiare în mod pozitiv, nu negativ. Apoi, dacă abordăm uh, chestiunea uh, celor cărora li se aplică, dacă vor fi 27 sau 9, sunt de acord cu doamna Luling. Uniunea Europeană nu are o concurență în acest domeniu. Dacă vrem ca uh, Regatul Unit sau Irlanda sau țările de jos să accepte taxa, trebuie să înțeleagă că interesul lor. Dacă nu participă, atunci taxa va fi uh, ridicată, dar ele nu vor beneficia. Poate statele nu vor accepta, dar apoi băncile care au activitate în alte, în alte state vor trebui până la urmă tot să plătească taxa. Este o problemă importantă pe care trebuie să o detaliem, este detaliată și în raport. Să vedem ce facem legat de TVA. Există problema uh, impozitării comune putem să demonstrăm că nu există un risc mare, pentru că dacă ar fi riscant, de ce s-ar uh, colecta taxa în Singapore sau în Hong Kong? Acolo există taxe eficiente care aduc până la 30-50 de miliarde de dolari în Hong Kong pe an. Problema este ce efecte vrem să obținem la nivelul Uniunii Europene. De aceea eu susțin propunerea, susțin raportorul și grupul meu. Nu știu la ce rezultate vom ajunge și ce poziție voi avea față de ele, dar ceea ce nu doresc și nu voi sprijini și nici grupul meu nu va sprijini este faptul că ONG-urile duc o campanie lungă pentru acest lucru. Nu vrem ca um, domeniile cu lacune din Uniunea Europeană să fie acoperite prin această taxă. Există o rețea europeană de fonduri. Toate acestea costă bani. După 10 ani de campanie, nu, putem, nu le spunem ONG-urile că scopurile lor nu sunt importante. Trebuie să atingem obiectivele nu știu dacă în acest moment trebuie să stabilim însă unde se vor duce banii. În primul rând trebuie să venim cu un principiu pe care să-l accepte un număr maxim de state membre și să ne asigurăm că există o sumă de bani pe care o putem colecta, apoi să vorbim despre cum să o cheltuim. dar uh, nu, nu să pornim de la ideea că taxa trebuie să ne ajute în domeniile în care avem nevoie de bani. Mulțumesc, doamna McCarthy. Urmează domnul Tunan. Doamna Tunan. Mulțumesc. Uh, voi adăuga câteva comentarii. În primul rând, o întrebare pentru reprezentantul Comisiei. Un coleg de-al uh, dumneavoastră a fost în Comisia pentru Piața Internă, unde sunt uh, membru, v-a spu- a spus că în curând Comisia va prezenta o versiune revizuită a evaluării care a fost deja făcută privind impactul acestui text în economia reală. Vreau să vă întreb despre calendar. Când uh, se așteaptă acest text? Este o informație importantă pentru că dezbaterea este intensă și în uh, multe țări se pune problema cum va afecta această problemă creșterea. Multe țări se confruntă acum cu recesiunea și aceasta este întrebarea mea. Ar fi foarte util dacă am avea o poziție clară. Din nefericire, în uh, Danemarca uh, a fost folosit cel mai prost uh, scenariu și aceasta a avut efecte proaste asupra economiei reale. În al doilea rând, uh, comentarii pentru critici și propunerii. Sunt de acord cu Arlene McCarthy. Ia uitați-vă la um, cunoștințele empirice pe care le avem în multe locuri de pe glob, în circa 40 de țări deja există taxa pe tranzacțiile financiare. Exemplul rău este doar Suedia. Avem un exemplu negativ și multe exemple pozitive. Și uh, multe exemple pozitive țări în care taxa funcționează și nu mă refer aici la Suedia. A existat o dezbatere în țările de jos, care s-a extins și în Danemarca și în alte state membre, cred, referitoare la pensionari. Cum vor fi afectați pensionarii și fondurile de pensie? Cred că au existat discuții cam agresive, comentarii agresive ale reprezentanților Danemarcii, care au spus că se vor pierde mulți bani în sistemul de pensii. Uh, cifrele lor au fost însă contestate, erau cam exagerate. În al doilea rând, cred că problema este ce uh, plan de afaceri respectă fondurile de pensii. Unele fonduri de pensii au pierdut mulți uh, bani în timpul crizei, altele au fost mai stabile, au avut investiții în economia reală și au reușit să rămână stabile. Cred că totul ține de modelul de afaceri. Trebuie să le încurajăm și să urmeze un model stabil. Știu că mulți care au fonduri de pensie au fost speriați de această dezbatere și cred că nu ar trebui să fie, pentru că până la urmă vor avea de beneficiat. În cele din urmă, Oli Schmidt a declarat că este pentru taxe, dacă sunt corecte, cred că așa ați spus, Cred că textul uh, este rezonabil, sectorul este unul profitabil, știm asta, comparativ cu alte sectoare, și asta înseamnă că au și un profit. În al doilea rând, potrivit Comisiei, sectorul uh, nu este impozitat destul. Prin urmare, nu înțeleg de ce nu este rezonabil să existe o taxă suplimentară în domeniu care să contribuie la economia reală în special în, în acest stadiu al dezvoltării economice europene. Mulțumesc! Doamna Turumen, domnul Bolmen. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva elemente din această discuție aș dori să le redefinesc sau să le aprofundez. Mai întâi, domnul, doamna Turnun a făcut o referire directă la comisie. Într-adevăr, cred că din uh, remarcile comisarului de resort, știm că chiar el are senzația că studiile de impact fie au fost întocmite pe baze false sau informații eronate și de aceea m-ar interesa să știu când vom avea un studiu de impact nou, adică un nou material care să interpreteze aceste fapte din partea Comisiei, astfel încât discuția să devină mai concretă către colegii care se exprimă mereu în favoarea pieței interne și vorbesc despre importanța sa pentru Uniunea Europeană, aș vrea să adresez întrebarea următoare și anume că atunci când vorbim despre impozite, de ce venim întotdeauna din nou la statul de la, la statele membre? Văd că și doamna Luning ne tot vorbește despre um, eficiența pieței unice, dar în această situație, dacă uh, folosim uh, capacitatea pieței interne pentru o politică fiscală bine coordonată, aceasta ar fi poate mai bine și problema impozitelor va fi uh, depărtată de Uniunea Europeană. Vreau să îi întreb pe colegii de la PPE atunci ce vor de fapt în ceea ce privește impozitarea în timp de criză. Vreți să impozitați munca, adică mai ales uh, să impozitați mai mult factorii uh, pe piața muncii care sunt importanți pentru economie. Am avut de asemenea și astăzi o dezbatere înainte de vot. Poate că nici această variantă nu vă place foarte mult uh, momentan. Deci undeva trebuie să existe o bază de impozitare dacă vrem să rezolvăm catastrofa creată de piețele financiare și dacă vrem să avem din nou finanțe, să putem consolida bugetele și așa mai departe. Am învățat însă că politica fiscală are și trebuie să aibă și o funcție de gestiune. Deci acum întrebarea este de ce cei care vor să creeze locul de muncă nu trebuie să fie mai bine mai bine abordați decât cei care nu propun acest lucru. De ce să nu aibă un tratament mai bun? Și cei care nu propun să plătească mai mult. Dacă unii colegi spun ca taxa pe tranzacțiile financiare să existe, dar nu în această formă, eu îi întreb uh, următoarele. Prima întrebare este că la un moment dat vom sfârși cu uh, taxa pe activitățile financiare și trebuie mai degrabă să reducem numărul persoanelor care lucrează la ghișee și în sectorul serviciilor putem întotdeauna să am putea să facem așa, acest lucru, dar de fapt nu este bine. Ar trebui să impozităm mai degrabă cei care se ocupă de tranzacțiile automate de mare frecvență mai degrabă decât de cei care stau la ghișeu. Numărul uh, angajaților în institutele financiare care preiau practic uh, consilierea clienților nu este neapărat locul cel mai bun de impozitat. Am senzația tot timpul că, așa cum se întâmplă foarte des în dezbaterea politică, atunci când uh, nu vrei să găsești un rezultat, se spune că jocul de fotbal e foarte bun, se vorbește foarte bine și se, știți să-l jucați uh, foarte bine, dar din păcate, de fapt, constatăm că se dă gol la poarta greșită. Deci, dragi colegi, cred că Parlamentul European ar trebui să arate că nu este, așa zis, ursul care stă pe spate și nu face nimic și nu stă atent la ceea ce se întâmplă, ci din contră trebuie să fie proactiv, trebuie să acționeze pentru ca să modifice structura pieței și de aceea susținem pe doamna Podimata pentru că acest raport este foarte bun. Mulțumesc, domnule Bulman, și acum îi dau cuvântul domnului Gualtieri. Grazie. Mulțumesc foarte mult. Sunt foarte bucuros. Și cred că mai multă lume este bucuroasă că discuția despre taxa pe tranzacțiile financiare a suscitat mai multe reacții cât se poate de ample, de la variante dram, ă, dramatice de pe titlul economistului care s-a inspirat din bombardamentele din cel de-al doilea război mondial, de exemplu, până la tot felul de cuvinte de spirit uh, ale doamnei Luling, tot felul de vorbe de spirit. În realitate însă toate aceste chestiuni sunt oarecum în afara subiectului, pentru că de fapt e vorba de un aspect cât se poate de banal oarecum, pe care, care nu va rezolva problemele din lume, dar care sigur este un instrument rațional și simplu care există deja de la începuturi de la începuturile piețelor financiare într-o altă formă. Mai degrabă aș vrea să răspund însă la chestiunea politică și întrebarea pe care a pus-o doamna Vortman Col, care se leagă de politică. Dumnea ei ne spune că dacă, fiind dat că impozitul trebuie să fie comunitar, trebuie să excludem alte ipoteze, cum ar fi, de exemplu, cooperările consolidate, pentru că altfel nu se va răspândi bine acel model pe care noi îl considerăm modelul optim. Dacă acest raționament este politic, atunci trebuie spus că acesta a dus și la alte reacții de exemplu, reacții alternative care permit uh, să luăm pe alte căi. Poate că ar fi mai bine din punct de vedere politic să continuăm cu modelul unei impozitări la nivel european, comunitar, uh, în toate cele 27 de state membre. Dacă însă se exclude ipoteza unui grup restrâns de țări care să aplice această țară, atunci sigur că nu avem atâtea șanse să o instituim la nivel comunitar. Deci eu aș exclude condiționarea aceasta. Important este însă ca, așa cum prevede și propunerea comisiei, care a fost amendată de către colega Podimata în raportul său în ceea ce privește principiul emiterii, să fie o resursă foarte importantă, o resursă proprie a Uniunii Europene, care acest aspect este un aspect care um, dă mai mult impuls discuției, așa cum am văzut și cu intervenția domnului Calfin. Bugetul Uniunii Europene este supus unor reguli și apoi se va putea decide ce facem cu aceste venituri. Nu trebuie noi acum să decidem dacă folosim aceste fonduri pentru pace, pentru mediu sau pentru cooperare ele sunt aceste sume parte din bugetul european și aceasta nu înseamnă că apoi dacă ar trebui să o luăm uh, pe altă cale, o cale care nu este neapărat una interguvernamentală, pentru că cooperarea consolidată este un instrument, după cum știm, care nu ține de dreptul comunitar, am putea să decidem cum folosim aceste resurse în comun fie prin substituirea contribuțiilor țării respective, contribuțiile nete la bugetul Uniunii, sau prin alte aspecte, alte forme care vor ține, ține de diferite angajamente pe care Uniunea Europeană și alte state le-au uh, luat în această chestiune cât se poate de complexă care este guvernanța economică și mecanismele de stabilitate pe piețele financiare. Deci, eu zic să continuăm, nu cred că avem cum să greșim, să um, cumva să diluăm propunerea aceasta pentru ca să nu mai, să nu mai fie eficientă. Eu zic că dacă ne ținem de propunerea comisiei, putem să continuăm și în același timp să lăsăm și oportunitatea unei alte uh, soluții. Mulțumesc, doamna Ferreira are cuvântul acum. Muito obrigada. Uh... Eu aș... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Această dezbatere pe tema taxei pe tranzacțiile financiare are loc într-un moment în care cantitatea de venituri, de bogății care se cre- creează pe piețele financiare a crescut în ultimii 15 ani în ceea ce privește potențialul de creștere din partea economiei reale și a banilor pe care oamenii îi primesc pentru munca lor. Acesta este foarte important de aceea. În momentul de față, o majoritate a bogăției este creată pe piețele financiare și nu atât în economia reală. Deci, când trebuie să contribuim la dreptate. Deci când trebuie să taxăm, să impozităm această bogăție, cea mai simplă taxă este taxarea uh, forței de muncă, mai degrabă cea capitalului. Pe de o parte pentru că forța de muncă este mult mai puțin uh, imobilă decât este uh, capitalul, iar capitalul este foarte flexibil și uh, circulă în lume, în, mai ales însă este mai puțin taxat momentan. Din ce în ce mai puțin chiar, odată cu trecerea timpului, și reprezintă o cotă mai mică din impozitele unui stat. Acum ne aflăm deci într-o situație de criză. Dacă ne uităm la situația de pe piața muncii, dacă ne uităm la faptul că avem nevoie de mai multe taxe, atunci statele vor folosi taxarea indirectă, cum ar fi TVA-ul, care este o taxare injustă, pentru că ea penalizează pe cei care își consumă mai mult din uh, salariul lor și penalizează forța de muncă. În ceea ce privește părerea mea, eu zic că neglijează crearea, generarea de venit pe piața de capital. Avem uh, TVA pe lapte, pe alimente în general, everyday, sau pe căldură și curent. De ce oamenii care cumpără produse financiare n-ar trebui să plătească și ei un TVA sau ceva echivalent? Cred că în această perioadă de criză este mai important ca niciodată să putem garanta o reechilibrare, o repoziționare a justiției din punct de vedere al contribuțiilor nete la uh, vistieriile statului. Astfel încât să taxăm și produsele financiare concret. Nu există niciun motiv pentru care trebuie să le exceptăm de la această taxă. La început, mai de mult, se plătea o taxă la un moment dat, la sfârșitul unei vieți financiare al unui produs, dar acum nu mai există niciun motiv pentru ca aceste produse să fie excluse. Spunând acestea însă, cred că în Uniunea Europeană această inițiativă ar trebui să acopere toate cele 27 de state membre, pentru că acesta este nivelul la care capitalul funcționează bine, acesta este și nivelul la care se discută despre aceste taxe la nivel internațional. Trebuie deci să putem introduce această taxă. Cred că în acest moment nu are niciun sens să discutăm unde se vor duce banii. Cred însă că această inițiativă ar trebui întotdeauna să fie legată și cu mesajul uh, următor. Avem nevoie de o creștere a resurselor proprii, legătura între această nouă mijloc de finanțare și al Uniunii Europene și resursele Uniunii Europene nu mai trebuie să fie analizat. Cred de asemenea că Uniunea Europeană ar trebui să se îndrepte în, încet la nivel internațional către o organizare, o armonizare a bunelor practici în acest domeniu. Dar trebuie să nu uităm că trebuie să ținem un ochi uh, asupra um, pe, pe evaziunea fiscală, care este din ce în ce mai gravă, din ce în ce mai gravă pe, ce trece timp, pe cât trece timpul. Într-adevăr, trebuie să încercăm să nu lăsăm deoparte acest subiect, pentru că Europa trebuie să pună acest subiect pe ordinea de zi cea mai importantă, ca prioritate în Europa ne-am asigurat că acest subiect să devină cât se poate de vizibil și acum acesta a, intrat, a fost dat uitării și nu avem o altă alternativă. Cred că această activitate va fi foarte productivă și de aceea mulțumesc doamnei Podimata pentru că cred că este foarte productivă această abordare. Iar apoi când vor cere eh, Parlamentului European eh, o propunere concretă, aceasta va fi într-adevăr cea mai bună. Mulțumesc, doamna Ferreira. Doamna Pieca Ticainen are cuvântul acum. colleagues, eh, for using... Îmi cer scuze, colegi, pentru că intervin și pentru a doua oară, dar pentru mai multă claritate doresc să subliniez două aspecte. Primul, cred că Parlamentul trebuie să fie cât se poate de puternic în favoarea acestei propuneri, pentru că aceasta respectă metoda comunitară, se referă la 27 de state membre și acest lucru are legătură cu propriile resurse. Și cred că poziția PPE-ului este foarte puternică și anume că da, suntem în favoarea uh, folosirii uh, propriilor resurse. Al doilea punct pe care doresc să-l subliniez este că dorim să avem acest tip de dezbatere dublă, pentru că știm că dezbaterile referitoare la taxa de timbru și la TTF uh, se desfășoară și la Consiliu și probabil că vom avea de face cu o cooperare consolidată și această cooperare consolidată în aceasta noi nu avem nimic de spus. Deci ori spunem ceva acum, ori uh, apărăm acest model. Însă nu cred că ar trebui să luăm această poziție. Sau putem să spunem că dacă nu se va aplica la cele 27 de state membre, atunci uh, trebuie ca și Parlamentul să exprime o opinie referitoare la acest lucru. Modelul este foarte important și cred că motivul pentru care ar trebui să protejăm și să apărăm modelul TTF pe care îl avem în fața noastră este faptul că uh, se abordează chestiunea tranzacțiilor automate de mare frecvență. Și dacă avem alte modele, precum taxa bancară, uh, FAT, pe taxa pe activitate financiară, aceasta este una mai greoaie. Deci, de ce să o aplicăm în continuare pe aceasta? Sau, dacă este să luăm modelul uh, taxei de timbru, și acesta este fezabil. Însă trebuie să privim și modelul suedez, care nu a eșuat, a fost unul bun. Ce ți doresc să spun este că dacă nu folosim metoda comunitară în ceea ce privește această, această taxă pe tranzacțiile financiare, lucrurile pot deveni complicate. Cooperare consolidată, da, este bună, însă haideți să aplicăm acest model de TTF. Deci, ă, indiferent în ce direcție se va îndrepta procesul, indiferent de nivelul de ratificare, să vorbim despre acest model de TTF, fie că este vorba de 2025, fie că este vorba de alt moment în timp. Uh, președintele întrerupe, încurajând vorbitoarea să încheie. Președintele, mai avem mai puțin de 15 minute. Voi da acum cuvântul pentru 4 minute maxim comisiei, iar în ultimele 10 minute doamna Podimata are ocazia să ia poziție. Acum uh, comisia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să îmi structurez uh, contribuția în patru părți. Prima se referă la niște observații generale. Sigur că beneficiem de sprijin din partea acestei comisii și, de asemenea, așteptăm cât mai multe elemente referitoare la modalitatea prin care putem să consolidăm cooperarea între noi, modalitatea în care putem să evităm evaziunea fiscală și, de asemenea, uh, cât mai multe observații referitoare la principiul emiterii care complementează principiul reședinței, aspecte promițătoare. Propunerea privind uh, punerea în vigoare juridică care urmărește și urmează uh, modelul taxei de timbru, acesta exclude anumite instrumente financiare pe care noi dorim să le includem, cum ar fi uh, derivativele sau uh, tranzacțiile între dealeri profesioniști, toate acestea dorim să fie incluse în abordarea noastră. Cele două observații pe care doresc să o fac uh, se referă la uh, chestiunea studiului de impact. Pot să confirm că Comisia a realizat o analiză economică adițională și va, uh, o va publica cât de curând, în câteva zile. Va veni cu clarificări și ilustrări suplimentare pentru că am resimțit nevoia de a clarifica uh, cifrele care au fost prezentate. Anumite persoane nu au, început, au înțeles foarte clar uh, modul în care este configurată propunerea, de aceea noi vom veni cu aceste clarificări. Când vorbim însă de analiza economică, cifrele pe care le vom prezenta vor confirma ceea ce am prezentat deja statelor membre în decembrie anul trecut. Uh, și ceea ce spune comisarul mereu, implicațiile macroeconomice ale acestei propuneri sunt eligibile, nu vorbim despre creștere negativă, nici despre creare de locuri de muncă negative. Al treilea element pe care doresc să îl abordez este efectul de cascadă. Sunt surprins să aud că instituțiile financiare pot să-și ajusteze modelul de afacere doar într-un singur fel, relocând afacerea în afara Uniunii Europene. Trecerea spre intermediere fiscală sau alte tipuri de uh, tranzacționare. Trebuie să știți că la articolul 9.2 prevedem faptul că numai o instituție financiară din acest lanț uh, trebuie să fie cea care plătește taxa, cele care sunt implicate înainte în acest lanț nu plătesc. Deci uh, brokerul și banca angro nu plătesc, ci doar ultimul element din lanț. Deci efectul de cascadă poate fi observat uh, și în multe studii sponsorizate privat, studii înaintate de către comisie. Dacă vorbim despre impactul asupra uh, fondurilor de pensii, uh, de multe ori uh, au fost realizate studii, sunt o serie de black box, nu știm cum s-a ajuns la acestea, însă credem că impactul asupra fondurilor de pensii este diferit în funcție de fondurile de pensii, vorbim de cele conservative, acestea nu vor fi afectate aproape deloc, însă dacă factorii de decizie politică sunt îngrijorați în ceea ce privește randamentul asupra veniturilor, uh, ar fi bine să analizeze întregul lanț de efecte, costurile administrative și toate costurile aferente. Pentru că toate acestea se regăsesc în rate of return. S-a discutat mult astăzi și despre UE 27 minus, deci ce se întâmplă dacă Uniunea Europeană nu este unitară și se uh, oferă posibilitatea de opt-out. Sigur, Comisia favorizează planul A, o soluție globală, însă a înaintat și un plan B, care este o soluție pentru Uniunea Europeană ca întreg. A înaintat și o propunere care se referă la o abordare triplu A, include toate instrumentele financiare și toate statele membre. Dacă cineva dorește să speculeze pe marginea unei propuneri sau a unei inițiative care nu acoperă toate statele membre, din punct de vedere tehnic, acest lucru ar putea să funcționeze, pornind de la propunerea Comisiei, pentru că nu ar trebui decât să fie înlocuit stat membru al Uniunii Europene cu stat membru al uh, jurisdicției unde se aplică taxa pe tranzacții financiare. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Podimata. Voi aprecia dacă uh, veți putea să vă rezumați la 9 minute, v-am spus 10 minute înainte. Mulțumesc foarte mult. Voi fi cât se poate de succintă și mă voi concentra asupra unora dintre întrebările care au fost adresate. Reprezentantul Comisiei a anumit deja anumite aspecte importante și uh, iată, voi începe cu ceea ce a spus și Comisia și anume care este în principiu cea mai, cel mai mic număr, cel mai mare număr de state membre, astfel încât uh, TTF să fie eficientă. Pot să spun următorul lucru referitor la asta. Nu trebuie să uităm care este rolul pe care îl joacă Parlamentul European în această dezbatere. Noi nu avem rolul unui colegiuitor. Sigur că putem transmite niște semnale politice semnale politice clare către statele membre pentru a încuraja și discuția de la Consiliu și pentru a o alimenta. Sigur, sunt uh, elaborate rapoarte, dar nu putem să uităm care este poziția noastră. TTF este de dorit și se dorește introducerea acesteia la nivel mondial. Trebuie să reținem mereu acest lucru și să îl reiterăm. Acesta este primul punct pe care dorem să-l subliniez. În al doilea rând, în calitate de Parlament European, noi sprijinim abordarea Comisiei și anume ca aceste TTF-uri să fie adoptate la nivelul celor 27 de state membre. Aceasta este o inițiativă care se poate accepta, însă întrebarea decisivă este cum obținem acest lucru pe de o parte să avem TTF europeană și apoi o taxă pe tranzacții financiare la nivel mondial. S-a spus că, odată cu aceste preferințe pe care le-am exprimat, acest nivel global, eforturile din partea Comisiei trebuie să fie cât se poate declare, astfel încât să ne asigurăm că TTF-ul este introdus uh, la nivel mondial. Noi încurajăm această posibilitate, însă până să se ajungă acolo, până când să adere suficient de multe state membre astfel încât să ne putem asigura că procedura este suficient de rapidă și accelerată astfel încât taxa pe tranzacții financiare să fie introdusă peste tot, Trebuie să începem de undeva. Parlamentul European nu trebuie să spună clar cât de multe sau cât de puține state membre sunt necesare. Din punct de vedere politic, este important să se acționeze. Sigur că, în ceea ce privește această discuție, există diferite păreri, diferite preferințe, însă Parlamentul European nu trebuie să uite că în uh, cadrul acestui raport și la această propunere a Comisiei nu acoperim și nu rezolvăm toate problemele care există. Parlamentul European poate, în principiu, doar să repete și să insiste. De aceea, în principiu, se înaintează și amendamentele. Parlamentul European poate doar să sublinieze ceea ce s-a spus deja în rezoluții. Sigur, se poate face mereu trimitere la acest cadru intermediar financiar, de finanța, uh, financiar, se poate face apel la acesta, însă acesta nu este obiectul acestui raport, dar voiam să mă refer și la acest lucru. Apoi, sunt de părere că ar trebui să ne gândim ce se întâmplă și cu banii pe care îi încasăm dacă vor fi distribuiți sau nu și cum vor fi distribuiți acești bani. Și apoi, în al treilea rând, cred că ar trebui cât se poate de clar să uh, spunem, doamna Podimata este întreruptă, ar trebui să spunem că uh, cheltuim banii pentru combaterea efectelor uh, climatice negative sau pentru alte obiective decisive. În final, doresc să mai spun un singur lucru. Aici uh, nu este vorba neapărat despre aceste hedge funds, fonduri speculative, ci, sigur, uh, este adevărat ceea ce au spus unii dintre colegi și anume că aceste fonduri uh, de pensii trebuie și ele luate în considerare. Însă au existat anumite situații în care banii din fondurile de pensii au fost gestionați prost și pentru a proteja fondurile de pensii, acestea trebuie să fie protejate uh, față de tranzacțiile periculoase, astfel încât rezervele acestora să nu fie atacate. Mulțumesc, doamnă Podimata. Termenul de depunere a amendamentelor este 7 martie, ora 12. 26 martie, uh, verificarea amendamentelor. 24 aprilie, uh, vot la comisie și probabil în plen uh, se va vota la plenara din iunie. Minunat și cu aceasta îi, dau, uh, îi predau președinția doamnei Sharon Bowles și trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Uh, um, Mulțumesc, uh, stimați colegi. Doresc să fac câteva comunicări înainte să trecem mai departe. Vă rog să faceți liniște în sală. Puțin mai devreme, astăzi, uh, ne-am întrebat dacă putem să schimbăm termenul de amendamente în ceea ce privește two-pack. Avem un nou termen de înaintare a amendamentelor, 12 martie, la ora 5 în loc de 5 martie, care fusese deadline-ul inițial. Acest lucru înseamnă că amendamentele vor fi tratate pe 26 și 27 martie, adică o săptămână mai târziu și este posibil să nu fie disponibile toate versiunile lingvistice. Vom face tot ce este posibil. La știm dacă vom reuși să obținem traducerea în toate limbile, s-ar putea să lipsească una sau două limbi, iar apoi votul la Econ va fi ori pe 17 aprilie, ori pe 24-25 aprilie, în loc de datele, data prevăzută inițial 12 aprilie. Putem însă să ajungem uh, la același deadline până în final. Așa încât vă mulțumesc foarte mult pentru acest rezultat și mulțumesc lui Pablo pentru faptul că a moderat ședința în locul meu. Cred că ar fi fost greu pentru mine să stau mereu aici pe acest scaun. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 16, care este, după cum bine știți, din nou parte a dialogului economic, un schimb de opinii cu domnul Jean-Claude Juncker, președintele Eurogrupului. Sunt convinsă că uh, nu are nevoie de niciun fel de introducere. S-au petrecut evenimente foarte importante, de aceea îi voi da cuvântul lui Jean-Claude cât dorește, 10 minute sau mai mult, pentru a ne prezenta ultimele evoluții și apoi va urma o sesiune de întrebări. De asemenea, îi sfătuiesc pe deputați uh, să știe că există o conferință de presă imediat după această întâlnire. Deci, uh, după aceea va trebui să um, participăm la conferința de presă. Sper că ne veți oferi posibilitatea să facem acest lucru. Jean-Claude, uh, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor deputați. Uh, când dispuzăm. Este adevărat că nu avem timpul necesar uh, pentru a vorbi pe larg despre subiectul nostru, pentru că imediat după reuniune avem conferința de presă. Mă voi întâlni cu reprezentanții Confederației Europene a Sindicatelor și aș vrea să pot dedica tot timpul necesar dezbaterii cu uh, reprezentanții sindicatelor pentru că e o chestiune foarte importantă. Uh, Sharon, aș dori să trec repede peste diferitele uh, aspecte discutate de Eurogrup și de comisia dumneavoastră. Nu voi vorbi în detaliu despre diversele aspecte. Aș dori, în primul rând, să vă vorbesc despre problema Elena. Știți că pe 20 21 februarie, nici nu mai știu, foarte devreme, Eurogrup a reușit să ajungă la o decizie care um, se referă la acordarea celui de-al doilea împrumut uh, Greciei de 130 de miliarde de euro. Obiectivul este să asigurăm durabilitatea datoriei uh, elene și să relansăm competitivitatea țării care își uh, pierde puterile continuu de la aderarea la zona euro. am ajuns la o contribuție a sectorului uh, privat, ceva ce nu, nu s-a mai repetat uh, și nu se va mai repeta în Europa. Acestea vor contribui 53,3%. Consiliul European de pe 26 octombrie a convenit la participarea sectorului privat de 50% în timpul negocierilor nocturne. Am uh, reușit să creștem participare până la 53,5%. un procent mai mare, evident, Obiectivul este să combinăm uh, participarea sectorului privat și a sectorului uh, public și să ajungem la o datorie de 120% a Greciei până în 2020. Este obiectivul fixat pe 26 octombrie Începem uh, exercițiul de corect. Am început nivelul de corecție cu un nivel prevăzut de um, 180%, dar am reușit să-l reducem 125%. Pe 24 februarie am uh, mai discutat și în martie vom ajunge la alte concluzii. Trebuie ca rata participării sectorului privat să fie mai mare, să ajungă la 65%, 66%. Aș dori din nou să invit sectorul privat să reacționeze în mod pozitiv la propunerea pe care le-am făcut-o. Astfel, etapele demersului nostru în ceea ce privește Grecia vor fi ușurate. Am uh, vorbit despre implicarea sistemului privat și am luat o decizie privind al doilea program ELEN pe 12, 13, 14 martie vom lua alte decizie. Mâine la ora 2 ne vom reuni din nou iar colegii noștri greci ne vor, infirma, ne vor informa cu privire la derularea operațiunii uh, în ceea ce privește implicarea sectorului privat. Și vom afla dacă Parlamentul Elen a luat deciziile necesare privind acțiunile prioritare, acțiuni pe care le-am pus pe o listă în cursul reuniunii de pe 20, 21 uh, februarie. Guvernul și Parlamentul uh, grec trebuie să introducă și sau adopte acțiunile până uh, ce vom reuși să, să luăm decizii privind al doilea program. Știți că există condiționalități, există acțiuni prioritare care fac parte din condiționalitățile pentru al doilea program ELEN. Este un lucru deosebit de important ca autoritățile elene să adopte în întregime deciziile asupra cărora am convenit. Știți că în trecut autoritățile elene nu au reușit să ne răspundă întotdeauna, dar cred că de data aceasta, după ce au avut timp să delibereze, guvernul și Parlamentul elen vor putea să-și îndeplinească obligațiile pe care le-au acceptat. Și aceasta pentru că am reușit să strângem semnăturile celor două mari partide din coaliție din Grecia. Uh, lucrurile trebuie finalizate rapid până la mijlocul lui martie, pentru că prima parte a împrumutului trebuie vărsată în trezoria Elenă cel târziu pe 20 martie. Nu am avut intenția de a umili, ci de a ajuta Grecia și am consolidat astfel uh, mecanismele de supraveghere, în special prin punerea la dispoziție a unor resurse suplimentare de supraveghere prin grupuri de lucru. Am uh, inclus echipa Troică, experți naționali. Știți, uh, că în Grecia capacitatea administrativă nu este întotdeauna optimă, în special în ceea ce privește colectarea impozitelor și e nevoie de un ajutor important în domeniul administrativ. Pentru ca administrația elenă să poată să-și îndeplinească obligațiile. Vom pune la punct uh, toate detaliile, pentru că acest lucru nu s-a făcut încă și până la urmă vom ajunge să, să punem la punct detaliile astfel încât Grecia să, să rezolve uh, problema datoriei, să introducă în uh, legislație într-o lună principiile acestea în mod definitiv. Uh, iată ce am avut de spus despre Grecia, dar nu este tot. Aș dori să îmi exprim încă o dată convingerea că, evident, finanțele publice ne trebuie consolidate. Nu există nicio alternativă. Nu putem să, să combatem datoria prin împrumuturi, nu putem să luptăm împotriva deficitului prin extinderea de la an la altul a deficitului, care e deja substanțial. Răspunsul uh, pentru Grecia este că societatea suferă foarte mult și se repetă că trebuie făcute tăieri bugetare, trebuie uh, aplicate măsuri de austeritate, este evident că trebuie să avem o strategie europeană de creștere pentru Grecia. Discutăm această chestiune zilele acestea și la reuniunile viitoare trebuie să mobilizăm toate mijloacele financiare și tehnice posibile pentru a relansa creșterea în Grecia politica europeană nu se rezumă la impunerea unor măsuri foarte dificile pentru populație. Vrem să ajutăm uh, Grecia să aplice o politică care să stimuleze creșterea economică. Și vom discuta aceste lucruri și pe viitor. Aș dori să mai spun câteva lucruri uh, despre mecanismul european de stabilitate care um, a intrat în vigoare prin semnarea tratatului și care va intra în vigoare, mecanismul va intra în vigoare în luna iulie. Anticipăm uh, intrarea în vigoare acestui mecanism, dar Facilitatea Europeană de Stabilitate va finanța în continuare uh, planurile existente și mecanismul european de stabilitate financiară nu va mai putea să intervină după ce mecanismul european de stabilitate intră în vigoare. Parlamentul va fi informat cu privire la aplicarea mecanismului european de stabilitate. Deocamdată, directorul uh, general al um, Fondului Facilității Europene de Stabilitate Financiară lucrează asupra aplicării. Nu este un uh, lucru foarte ușor, dar uh, munca sa progresează și vom fi informați uh, cu privire la mecanism și la aplicarea acestuia. Știu că tratatul nu prevede din motive interguvernamentale, pentru că uh, Consiliul și Comisia nu au calitatea de semnătare ai tratatului, dar ca reprezentat Eurogrup mi se pare evident că veți se vor implica în discuții în uh, ceea ce privește aceste mecanisme. În ceea ce privește capacitatea totală a Fondului European de Stabilitate Financiară și a Mecanismului European de Stabilitate, trebuie să facem uh, diferența între etape și mizele operaționale. Începând cu iulie 2012 și iulie 2013 capacitatea totală a mecanismului european de stabilitate și a Fondului European de Stabilitate Financiară va fi de 100 de miliarde, de 500 de miliarde, mă scuzați, și nu știu când a fost luată această decizie, dar în martie se va revizui această capacitate financiară. Sperăm că această revizuire să se întâmple în condiții cât mai bune. Vom vedea ce se va întâmpla mâine și poi mâine. Însă, din câte am înțeles, nu se va putea miza pe cele mai bune condiții, pentru că decizia nu este încă matură, să spunem așa, însă în cadrul, în cursul lunii martie vom aștepta o decizie, un rezultat uh, al uh, analizei PSI și vom vedea dacă până la urmă Grecia și-a îndeplinit sau nu uh, sacinele care i-au fost impuse de curând și care și le-a impus, pe care și le-a impus singură Vom avea, deci, o evaluare a capacității globale a Greciei uh, în această lună. Din punctul meu de vedere, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că, de fapt, capacitatea efectivă depinde de ritmul de plăți de capital eliberat. Eurogrupul, care este destul de puternic în acest domeniu, a decis acum câteva luni ca, luni ca acest capital să fie plătit într-o singură tranșă integrală. Apoi Consiliul European însă a stricat această decizie în urma unor negocieri pentru a hotărâ cinci tranșe de plată. Ei știau ceea ce știa și toată lumea, toată lumea care are ceva de a face cu acest subiect, că o eșalonare în cinci tranșe a plăților de capital ar fi o abordare mult prea timidă pentru problemele pe care trebuie să le redresăm și sperăm că decizia de schimbare a acestei abordări să se ia cât mai repede, deci de accelerare a plăților către Grecia, pentru că considerăm că acest capital care s-a pus la dispoziție ar trebui plătit în două tranșe și nu mai mult aceasta are uh, un rol de jucat, pentru că fiecare tranșă care este transmisă către Grecia sporește capacitatea mecanismului european de stabilitate de a, ajută, de a ajuta țările în dificultate și deci aceasta ar putea vigora într-un fel mecanismul european de stabilitate mult mai bine Așadar, credem că, aceste, că plățile trebuie să se facă mai rapid și ar trebui de asemenea ca toate statele membre din zona euro să fie gata să participe la acest proces de accelerare a plăților de capital uh, liberat. Până astăzi, însă, nu s-a găsit un acord între toate statele membre pentru una, o plată accelerată și sperăm ca în acest context să găsim uh, cât se poate de repede o decizie care să ne permită să acționăm și să avansăm. Eu personal sunt de părere că va trebui să combinăm FSF-ul cu MES-ul pentru a spori capacitatea mecanismului european de stabilitate. Vorbesc aici de garanțiile neutilizate care ar putea să mai rămână sub FSF. Acestea ar trebui transferate automat către MES pentru a putea augmenta capacitatea de acțiune a mecanismului acesta care va începe să acționeze și pentru a reuși să răspundem cererilor de pe piața actuală, cereri ca noi să luăm toate inițiativele, aceste cereri se fac la nivel internațional, pentru ca să putem proteja cât mai bine mecanismul acesta european de stabilitate pe care l-am creat. Vreau să trec uh, foarte repede în, vi- în ve- vedere, mă scuzați, câteva idei cu privire la corecturile pentru deficitul excesiv. Acestea se bucură de un nou mecanism în guvernanța economică europeană. Ați notat probabil că în comisia din raportul său cel mai recent a izolat în legătură cu Eurogrupul câteva țări care trebuie să fie analizate mai îndeaproape, Belgia, Spania, Franța, Italia, Cipra, Sloveniu, Slovenia, Finlanda și nu vreau să intru acum în detalii cu privire la elementele rapoartelor despre fiecare din această țară în cadrul uh, în acestui studiu care se va face pe baza fiecarei țări. Eurogrupul se va ocupa de aceste evaluări, iar uh, Parlamentul European a fost informat despre această decizie. Nu vreau să vă ascund că președinția daneză dorește să anuleze adoptarea două regulamente care erau prevăzute pentru vara 2012. Știu că raportorii dumneavoastră lucrează foarte intens pe baza acestor două regulamente. Cred că am înțeles și că comisia dumneavoastră a prevăzut să delibereze aceste două rapoarte până la sfârșitul sau la mijlocul lui aprilie. Această chestiune ține însă de Consiliul ECOFIN și decizia este la Consiliul ECOFIN și nu evoluează în alte foruri, din păcate, însă statele membre din zona euro sunt cele care sunt de fapt afectate și vor fi cele care vor primi și primele observații ale dumneavoastră cu privire la aceste două texte care știu că au ridicat foarte multe probleme în toate cercurile în care s-au discutat. Încă câteva cuvinte, doamna președinte, despre Irlanda. După cum uh, am fost informați ieri după amiază din partea premierului și ministrului uh, finanțelor din Irlanda asupra faptului că în urma unui aviz, se pare, din partea um, mai multor foruri, va exista o consecință foarte clară a deciziilor luate la nivel european în ultima vreme și anume, din cauza naturii acestor decizii, se va, lua un, se va, face, se va organiza un referendum pe baza tratatului, pactului bugetar și a tratatului fiscal. Trebuie să respectăm alegerea Irlandei, aceasta este procedura democratică, așa se prevede în uh, legislația Irlandei și nu trebuie să judecăm acest lucru. Există parlamente în Europa și în Eurogrup care sunt mai complicate decât uh, cele care participă de obicei în la sufragiu universal atunci când sunt invitate să se exprime. Nu trebuie să criticăm Irlanda inutil pentru această alegere, pentru că așa este prevăzut. Din câte am înțeles, acest referendum nu va avea loc imediat. E nevoie de o campanie foarte puternică de informare și de prezentare a argumentelor. Bănuiesc că ministrul finanțelor din Irlanda va cere probabil Eurogrupului să uh, Uh, ne, să dea mai multe informații și de asemenea ne va da el calendarul acestor evenimente care vor urma în Irlanda, probabil la următorul Consiliu. Trebuie să nu uităm că există un o punte între pactul bugetar și uh, aplicarea mecanismului european de stabilitate, și anume că unul nu poate beneficia din fondurile celuilalt decât după ce s-a ratificat de către toate statele semnatare tratatul fiscal, adică, în primul rând, de către 12 state membre. Unii își pun întrebări uh, foarte multe cu privire la acest subiect, însă eu nu am niciun motiv să cred că Irlanda va putea să uh, pună în pericol mecanismul european de stabilitate sau să aducă cu sine o datorie mai mare a, la nivel european. Deci cred că nu va exista nicio coliziune a datoriilor între diferitele opțiuni. Nu trebuie să insistăm prea mult pe această dificultate care ar putea apărea. Înțeleg, uh, vă amintesc de, uh, de Catehismul Bisericii Catolice care vorbește despre cum să demonstrăm existența lui Dumnezeu și răspunsul Bisericii Catolice este că această întrebare nu se pune. Așa se întâmplă și cu problema pe care tocmai am expus-o eu. Astăzi uh, trebuie deci să înțelegem că trebuie să mai degrabă să analizăm cel de-a, cea de-a treia tranșă decât a doua. Haideți să analizăm cel de-al treilea program uh, al Greciei pentru ca acesta să fie aplicat în bune condiții, fără să umilim poporul grec, bineînțeles, și societatea mm, elenă cu tot felul de reproșuri uh, pe parcurs. Trebuie ca prietenii noștri din Grecia să facă ceea ce li s-a cerut și ceea ce și-au impus și singuri și până una alta să ne concentrăm pe politica de creștere care trebuie să fie instaurată în toată Europa, care să completeze efortul bugetar în cadrul acestei crize. Vă mulțumesc! Thank you very much. Indeed. Mulțumesc foarte mult. Um, it, it, it's always you know, very good to have you here because you, you... Mă bucur foarte mult că sunteți aici pentru că vorbiți uh, pe baza câteva notițe, pe baza <laughs> unui uh, carnețel de la Sofitel, văd. Uh, și um, mi se pare impresionant cum reușiți să vorbiți uh, doar pe baza acestor puține informații pe care vi le-ați notat. Vă mulțumesc foarte mult pentru expunerea dumneavoastră. Este o metodă foarte învigorătoare de a afla despre aceste evenimente. Avem cel puțin 13 vorbitori pe lista noastră și avem o oră la dispoziție. Deci vom acorda patru minute atât pentru întrebare cât și pentru răspuns împreună. Deci dacă vorbiți de mai mult, mai mult de un minut și jumătate, nu veți primi prea mult uh, ca răspuns. Vreau să dau întâi răspunsul coordonatorilor și vicepreședinților din partea grupurilor, apoi am uh, pe următorii. Udo Bullman, Annie Ponimata, Roberto Galtieri, Philip Lamberts and Nicholas Shuntis. <laughs> If there's anybody else... Dacă mai dorește cineva să fie înscris pe listă, Astrid. Închid atunci lista, pentru că altfel avem probleme de timp. În primul rând, din partea PPE, Jean-Paul. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte. Sunteți unul din puținii politicieni la nivel european care aveți defectul de a vorbi clar și de a vorbi foarte bine, foarte just. Aceasta este o calitate, cred eu, în ziua de astăzi. Câteodată spunem în aceste cercuri că am, aflăm la aceste reuniuni ceea ce am citit ieri în ziar, întotdeauna ziua dinainte. Dar astăzi am aflat că am citit prost ziarele ieri. Eu credeam că problema greacă, problema elenă, era deja rezolvată. În orice caz, aceasta a fost ceea ce s-a putut citi de către cetățeni. Cei mai optimiști spuneau chiar gata, doi ani de liniște acum. Și apoi, ascultându-vă pe dumneavoastră, constat mai degrabă că totul este în continuare în aer și trebuie construit. Intervenția creditorilor privați este considerată ca fiind uh, terminată și de fapt nu este deja începută. De asemenea, sunt de acord cu dumneavoastră că nu trebuie să-i umilim pe greci și că trebuie să ținem cont de angajamentele care s-au luat și să le dăm încrederea de care au nevoie. Europa trebuie să fie o societate de încredere. Mă bucur de informațiile pe care le-am primit. Sper ca ziarele să nu facă decât să anticipeze ceea ce vom auzi după aceea și peste câteva zile de la alții. Ați auzit de cele două regulamente care au fost prezentate acum, că ați vorbit de ele. Doamna Ferreira este raportor la unul dintre regulamente și anume despre țările în dificultate. Vreau să vă informez că Parlamentul are o propunere inovatoare pe care vrea să o facă, care ține cont de realitatea din anumite țări, riscurile din anumite țări. Noi nu suntem de acord cu părerea un pic naivă care ne spune că ceea ce uh, s-a întâmplat în Grecia, nu mai poate vreodată să se întâmple în altă parte. Deci noi ne propunem să uh, facem, vrem să facem propunerea de a avea un regim de protecție a țărilor în dificultate, fără să dau acum prea multe detalii despre și fără să se țină cont de neapărat de regimul respectiv. E vorba de așa numitul Chapter 11 de la, din Statele Unite pentru ca procedurile să fie foarte clare nu pentru că vorbim despre posibilitatea întâmplării unui eveniment în altă țară, înseamnă că nu trebuie să avem uh, un regim juridic clar ca să știm care este poziția creditorilor uh, în față de această țară, mai degrabă decât să rămânem într-un vag uh, fără a ști ce se întâmplă în ultima instanță și care vor fi reacțiile în cazul unei astfel de situații pentru că dacă se întâmplă din nou, cred că trebuie să știm să aplicăm ceea ce am învățat acum. Oricum, vreau să vă spun că vă bucurați de susținerea noastră necondiționată. If you want to reply, he's left you... Dacă vreți să răspundeți, v-a lăsat un minut, domnule Juncker. Doamne președinte, vreau să-i spun prietenului meu, Jean-Paul, că pe fond, rap raporturile din presă și articolele erau corecte, trebuie să considerăm al doilea program Elen ca fiind adoptat deja. Și o resimt ca pe datoria mea să vă vorbesc de următoarele etape, de următoarele elemente de procedură de care trebuie să vorbim, pentru că am stabilit un sistem de supraveghere mai strict și, deci, Trebuie să verificăm dacă operațiunea se încheie cu succes, ceea ce mi se pare normal, pentru că există o contribuție cu 107 miliarde la datoria Greciei din partea creditorilor privați. Deci e normal să dăm socoteală despre ce s-a întâmplat. Nu e bine să ne oprim fără să știm care a fost efectul acestora. Și în al doilea rând, guvernul Elen a fost de acord ca prioritatea aceasta să fie introdusă imediat pe agenda și înainte să decidem al doilea program din punct de vedere juridic, va trebui să verificăm dacă acțiunile prioritare sunt într-adevăr cele pe care le-am stabilit noi pe lista pe care am negociat-o împreună cu guvernul și dacă acestea, deci, au fost puse în aplicare concret. În legătură cu regulamentul de care vorbeați uh, și pe care sunteți dumneavoastră raportor, domnule Gozes, nu vreau să dau prea multe detalii, dar ideea de a instaura un sistem juridic și un sistem de protecție a fost uh, subiectul intervenției dumneavoastră. Un sistem uh, similar cu așa numitul Chapter 11 din Statele Unite. Nu pot decât să vă încurajez să lucrați pentru această nouă propunere dacă acesta s-ar instaura, poate că ar fi cel mai bine să avem la dispoziție deja o cale bătută în cazul în care situația aceasta s-ar repeta în Europa și să știm ce schimbări trebuie să facem în, caz, în cazul în care această situație ar deveni realitate, să știm ce măsuri trebuie luate. Deci sunt de acord pe principiu, însă știm din experiență, noi doi și toți ceilalți, că întotdeauna e ușor să fii de acord pe principiu și în principiu. Mulțumesc! Dar nu mă faceți să vă spun că programul grec nu a fost uh, adoptat, pentru că o să vedeți altfel mâine ceea ce nu veți vrea să vedeți. Bine, mulțumesc foarte mult, spune președinte, acum în numele S și D, Eliza Ferreira. Um Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o mare plăcere pentru noi să vă putem uh, pune întrebări aici. Vreau să vă pun uh, trei întrebări, trei sau patru întrebări, de fapt. În primul rând, aș dori să spun că, în mod evident, uh, sperăm ca mecanismul european de stabilitate să fie întărit. Apoi ați vorbit de echilibre și dezechilibre macroeconomice. Sper că dacă ne uităm la acest uh, registru, vom putea să facem, cum a recomandat și Parlamentul, pe metoda inteligentă, o diferență foarte clară între aceste două aspecte. Poate că am putea extinde așadar uh, domeniul de aplicabilitate al acestor ultime măsuri. Aș vrea de asemenea să vă spun că în calitate de economist mi se pare că primul program uh, ELEN nu ar fi putut să fie un succes pentru că au fost termenele prea scurte, împrumuturile prea scumpe și timpul prea scurt de implementarea măsurilor. Și în timp, acest program de fapt nu a funcționat bine, iar situația s-a exacerbat. În acest moment, așadar, Sperăm ca problemele să fie mai bine ținute în frâu și programul pe care îl negociem prevede o fază de ajustare, de tranziție și sperăm că aceasta va fi utilă. Am văzut de asemenea și ce se întâmplă cu momentul în care nu se poate um, îndeplini un termen, când nu se poate respecta și Troica, Comisia și președintele Eurogrupului vor putea să vadă concret ce se va întâmpla. Însă trebuie răspuns încă la niște întrebări pe un pachet nou care sperăm noi că a fost acum uh, adoptat. Nu vreau să vă întreb deja despre cel de-al treilea pachet, pentru că vreau să vă întreb mai degrabă de viabilitatea celui de-al doilea dacă așteptăm ca Grecia să primească un surplus de 2,5% în 2014, atunci trebuie să știm care este baza pe care lucrăm, care este baza așteptărilor creșterii în Grecia. Vreau de asemenea să știu dacă există și garanții minime în cadrul PSI, că PSI-ul nu va duce, deci, la anumite fenomene nedorite. Dacă ne uităm la programul care s-a negociat cu realismul necesar, bineînțeles, trebuie să ne gândim de asemenea și la ce doresc cetățenii noștri. Putem să avem un sistem care să ține cont de datoria suverană și care să ține cont și de uh, obligațiunile de stabilitate care au fost vehiculate de mult și de agenda de creștere. Auzim foarte mult de agenda de creștere în, discursie, în discursuri, dar atunci când e vorba de fapte concrete nu vedem prea mult. Ceea ce facem noi, altfel, dacă nu avem această agendă, nu va avea niciun sens și nu va crește încrederea cetățenilor în Europa sau în ei înșiși. Mulțumesc. Va lăsa mai puțin de un minut acum, doamna Ferreira, să răspundeți. Nu cred că e nevoie să răspund uh, la prima parte a întrebării dumneavoastră, dar voi răspunde atunci când va trebui analizată situația macroeconomică în ceea ce privește echilibru și dezechilibru. Eu sunt de părere, ca și dumneavoastră, că trebuie să se facă o analiză în toate statele membre care sunt uh, afectate pentru a vedea care este situația. Deci trebuie făcută o comparație între diferitele țări și trebuie cu nuanțare uh, stabilit unde acțiunile ar putea fi premature. Eu am multă înțelegere pentru faptul că la început uh, s-au făcut uh, comparații atunci când s-a introdus, de exemplu, euro dar comparațiile, sigur, nu țineau neapărat în picioare, pentru că câteodată salariile erau foarte diferite și nu orice comparație este viabilă. Nu e suficient să luăm uh, ca punct de plecare 1 ianuarie 1999, ci trebuie să ne întoarcem mai înapoi pentru a face cu adevărat o comparație, mai înapoi pe axa timpului, pentru că situația de plecare este diferită pentru statele membre în zonă. Cunosc, uh, de exemplu, anumite țări care au avut um, o creștere evidentă din cauza costurilor salariare și să nu mai vorbim de modelul german, care unde um, costul unitar salarial a crescut mult mai repede decât în altele. Și aceasta, și există bineînțeles și țări cu cost unitar salarial mult mai mic decât Germania, care însă au rezultate mai bune. Dacă ne uităm în ultimii 10 ani și măsurăm uh, evoluțiile în acest uh, timp, vedem că rezultatul este foarte diferit. Deci ceea ce vreau să spun este că e nevoie de un, o analiză inteligentă și nuanțată. Câteodată am impresia că atunci când facem rapoarte, vrem să îi împingem pe cei care analizează către un anumit rezultat și câteodată trebuie să ne punem întrebări despre metoda pe care o folosim la evaluare. Cred că în al doilea program, Elen, reformele structurale sunt mai importante decât în primul program grec. Dar trebuie să lăsăm timpul pentru ca să se vadă efectele. Există însă foarte multe reforme structurale în al doilea program care au fost stabilite ca acțiuni prioritare și care sunt orientate în mod evident către o mai bună creștere. Putem să discutăm dacă aceste fonduri structurale izolate ar putea să meargă în bună, într-o direcție bună sau nu, dar uh, aceasta este o analiză aparte. Ați văzut că Eurogrupul a revenit asupra unor decizii pe care le-a luat în timpul primului program S-au redus um, rata dobânzii, de exemplu, și pentru perioada 2012-2020 am redus uh, rata dobânzii care fusese stabilită inițial pentru ca să dăm mai multe posibilități de um, um, redresare Greciei și de consolidare. În legătură cu creșterea n-am spus tot ce trebuia să spun, dar vreau doar să vă transmit ideea că nu vreau să facem poezii pe această temă, ci vrem concret să facem uh, pași înainte. În legătură cu euroobligațiunile am spus totul fără să menționez o susținere prea evidentă și spontană. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta Alde, Silvii. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați referit la Biserica Catolică, pentru că am înțeles, în fine, astăzi care este referința dumneavoastră și am înțeles și mai bine de ce Consiliul de Guvernatori din Banca Centrală Europeană este foarte masculin. Probabil că vă amintiți că am fost mai mulți în Parlamentul acestea care au exprimat dorința fermă ca atunci când ne prezentați candidați pentru bordul BCE să fie mai multe femei. Dar, în fine, o chestiune care este mai puțin importantă, pentru că prima este foarte importantă, în legătură cu Irlanda. Ne-ați uh, invitat să respectăm decizia irlandezilor. Eu respect deciziile oricui, dar aceasta nu ne împiedică să ne gândim totuși colectiv la acest subiect. Sunt foarte îngrijorată de ce ne-ați spus, domnule președinte pentru că am uh, avut deja experiența acestui exercițiu limitat al așa zisei democrații în Europa. Dacă continuăm uh, pe baza unor tratate care se referă la toți cetățenii unor țări care s-au angajat în acest sens, să începem să consultăm pe unii și nu pe alții, dacă ne angajăm încă o dată pe calea unor proceduri separate, izolate în anumite state. Credeți cu adevărat că vom putea găsi o soluție? Credeți că vom ieși din, această, uh, din acest impas prin principii democratice care spun că pentru o chestiune de bun comun trebuie să fie one man, one vote, nu trebuie să fie Uh, mai multe voci. Deci, așadar, înțeleg care este starea Constituțiilor naționale și înțeleg poziția dumneavoastră, dar dacă continuăm așa, nu vom face decât să demolăm Uniunea Europeană. Eu vin dintr-o țară care a aplicat un referendum, care a avut un, repuns, un, un răspuns unilateral la o întrebare și nu vorbesc acum în numele meu personal, dar cred că este vorba de o concepție a democrației care nu se potrivește cu stadiul de implementare al deciziilor la nivel european și cu integrarea și care ne va îndepărta și de deciziile care trebuie luate la nivel economic pe piață, așa cum ne-a spus și domnul Draghi, și anume necesitatea unui pact bugetar. Mulțumesc! Madame la Présidente, je, je crois... Doamna președinte, cred că în ciuda tuturor dificultăților pe care le avem pe moment, feminizarea uh, Consiliului Băncii Centrale Europene va cere mai puțin uh, timp decât feminizarea Bisericii Catolice. În uh, privința Irlandei, aș vrea mai întâi să-ți spun, Silvi, este un subiect aproape cotidian, în misivele uh, cotidiene pe care le trimiți, care sunt de înaltă calitate, și anume uh, tema că piețele financiare trebuie să respecte democrația. Fiecare loc, fiecare gest, fiecare uh, lucru pe care îl facem trebuie să aibă și efecte și trebuie să ne punem problema efectelor pe piața financiară. Nu putem de fiecare dată să interzicem dezbaterea sau consultarea pentru că există pericolul de a deranja piețele financiare. Dar ați ridicat o problemă importantă. Referendumul uh, nu este de natură să stabilizeze în ansamblu situația politică din zona eurei, euro am vrut să vă atrag atenția asupra faptului că, de data aceasta, referendumul irlandez nu va avea aceleași efecte dramatice ca uh, referendumurile anterioare. Și nu trebuie să ne facem prea multe griji în această privință. Problema este reală, dar nu știu cum să o abordăm. Și eu am aceeași părere ca dumneavoastră nu trebuie să ajungem la concluzia că trebuie să existe un referendum în fiecare stat membru de fiecare dată când revizuim tratatele, că trebuie, a trebuit în 2005 să ne confruntăm cu sufragiul universal, după ce a existat problema franceză și neerlandeză, Uh, problema se, se poate complica atunci când un text este supus aprecierii alegătorilor. În ceea ce privește pactul bugetar, uh, nu cred că în uh, multe articole se regăsesc referiri la texte existente deja. Hey, thank you. Uh, Mulțumesc, Sven. Dirk, dorești tu să fii primul? Uh, domnule președinte, domnule Juncker, Biserica Catolică a fost numită și asta m-a intrigat și pe mine puțin, pentru că în calitate de calvinist am observat acest lucru tipul de guvernare al domnului Juncker depășește mandatul majorității papilor. A devenit un fel de europapă al nostru. Și el este cel care uh, atribuie binecuvântările. François Hollande, candidatul la președinție în Franța, a spus că dorește să renegocieze uh, tratatul european. Uh, și, sigur, poate are ceva de spus, poate chiar va câștiga alegerile, pentru că am auzit ieri la televiziune că stânga, francezii socialiști, verzii, exprimă foarte multe critici, ca și uh, partidul de stânga ortodox și toate se referă la pactul bugetar. Sunt pentru euro, dar împotriva consecințelor uh, care apar după euro. Acest lucru era actual și acum mulți ani. Uniunea monetară nu poate să funcționeze fără o uniune uh, mai bine stabilită. De aceea s-au introdus uh, anumite elemente într-o țară care a uh, funcționat sub un regim țărist. Dar există alternative și aș vrea să știu cum apreciați aceste alternative și aș vrea să spuneți mai mult decât uh, acest lucru, nici măcar nu este adus în discuție. Sans vouloir nu doresc să adopt o atitudine verticală. Într-adevăr, este vorba de persoane incontestabile în momentul care, când vorbim despre uh, principii uh, democrat-creștine. Și nu cred că dumneavoastră ați abordat poziția asta în calitate de reprezentant al grupului dumneavoastră. Oricum, uh, eu iert pe toți păcătoșii în acest context. Ceci dit, euh, les, moi je ne connais pas le périmètre exact des nu cunosc exact care este perimetrul propunerilor uh, lui François Hollande, dar iau foarte în serios ceea ce spune el. Și mă face să mă simt mai tânăr, pentru că în 1997, domnul Chirac, într-un moment uh, slab din punct de vedere autobiografic, când a dizolvat Asamblea Național, a deschis ușile Matignonului uh, domnului, către domnul Jospin, spunându-i că pactul de stabilitate și tratatul de la uh, Amsterdam uh, este interpretat în același fel, de fapt, ca cum îl interpretează și domnul Hollande în momentul de față. Și pe atunci Luxemburgul avea președinția UE. Deci știu foarte bine cum se poate răspunde la um, propunerile Partidului Socialist francez și vom face același lucru așa cum și dumneavoastră nu păreți să excludeți această posibilitate. Este evident că tratatul fiscal uh, al cărui uh, adept fanatic nu pot spune că sunt, nu poate fi renegociat în întregimea sa. Este și mai puțin evident pentru că um, o politică de creștere nu se poate face prin tratate, prin articole din tratat. Nu putem defini o politică de creștere într-un tratat atunci când este mult mai simplu, de fapt, să gestionăm și să creăm o politică bugetară prin intermediul unor dispoziții specifice dintr-un tratat. Deci, Vom vedea ce se va întâmpla în momentul respectiv, dar am avut aceeași situație în 1997, după cum spuneam. O să îl rog pe domnul prietenul meu calvinist să-și păstreze credința. No, Sven. Ia. Acum, Sven. Stimate domnule Jean-Claude Juncker, impresia mea este mai degrabă că Consiliul și Eurogrupul, în mod special, are de-a face cu o neînțelegere în ceea ce privește scrierea lui Lothar, Libertatea omului trist. Se crede că um, credința și nu faptele sunt cele care uh, reprezintă justificarea faptelor. Am impresia că acest lucru este transmis oarecum de către Consiliul asupra situației actuale. Haideți să ne uităm la uh, pactul pentru stabilitate care tocmai a fost reformat. Avem reguli mai stricte, însă realitatea nu dorește să se adapteze la aceste reguli. În Spania am avut un obiectiv pentru 2011 de 8,5% deficit bugetar, 6% deficit, uh, iar s-a atins 8,5% și anul viitor se dorește să fie 4,4%. După Spania spune însă că, în ciuda reformelor, nu poate să ajungă la aceste rezultate. În Portugalia am avut anul trecut un obiectiv de 5,9%, s-a obținut însă 4%, dar numai prin 3,5% din PIB, luându-se măsuri unice. Și uh, este cu semnul întrebării dacă Portugalia își va atinge obiectivul anul acesta. Și mă întreb, acest lucru depinde numai de credință sau care alte măsuri le mai planificați astfel încât să evitați că Pactul pentru Stabilitate și Creștere, imediat după reformă, nu se va transforma uh, numai într-o umbră a propriei uh, sale persoane. Pentru că părerea mea este că uh, trebuie să vedem care sunt măsurile pe care putem să le luăm astfel încât realitatea să fie abordată mai clar. Pentru că a economisi și mai mult în aceste țări nu va duce decât la o creștere a deficitului în țările respective. Și întrebarea mea este ce planificați? Care sunt măsurile pentru creștere, pentru venituri suplimentare? Care sunt uh, când va apărea un fond pentru amortizarea datoriilor, pentru că acestea sunt măsuri prin care se poate preveni ca pactul pentru stabilitate și creștere să nu devină un instrument ridicol. Cam atât referitor la Luther. Sunt uh, foarte impresionat, spune domnul Juncker, uh, referitor la ceea ce a spus. Sunt uh, impresionat de faptul că până astăzi nu am știut că această comisie este pe punctul de a se transforma într-un seminar pentru uh, preoți. Dar Sven nu este suficient să fii credincios în Europa. Întotdeauna este nevoie de o credință puternică și eu beneficiez uh, de această uh, credință și cred și în stabilizarea zonei euro. Însă credința nu este suficientă. Credință, speranță, iubire. Uh, da, putem să vorbim și despre iubire, pentru că dacă dorim să uh, rearanjăm și să readucem ordinea în Europa, este nevoie și de iubire. Am impresia că vorbim uh, greșit unii despre alții și m-am gândit că în Europa poate va mai fi posibil să renunțăm la resentimentele împotriva țărilor, să, să nu câștigăm astfel uh, un acord. Deci eu nu mă las uh, dărâmat de asemenea idei, ci încerc să fac și să acționez altfel. Și în ceea ce privește situația Spaniei, încerc să păstrez o privire limpede asupra situației. Mâine vom asculta o declarație a ministrului spaniol la Eurogrup și pentru ca pactul de stabilitate să fie aplicat corect, trebuie să nu se uite anumite aspecte, cum ar fi atunci când se evaluează deficitul, trebuie să țină cont de toți factorii relevanți. Și fără a intra acum în detaliu, Trebuie să vedem uh, care sunt declarațiile făcute. De ce a declarat uh, Spania că nu uh, a obținut deficitul pe care și-l propusese? Și iată că acest lucru nu trebuie explicat prin bugetul central, ci are de-a face cu bugetele regionale. Și de asemenea cu anumite abateri în domeniul asigurărilor sociale și a sistemelor de asigurări sociale nu s-a respectat suficient autonomia, respectiv autonomia provinciilor, autonomia bugetară și de aceea uh, guvernul Spaniei a reacționat deja, s-au reintrodus reguli care pe viitor vor reglementa bugetele regionale. Ele vor trebui să se supună prevederilor uh, centrale și uh, europene. eu nu sunt uh, o instituție, ci sunt uh, numai uh, un credincios într-o mare biserică, așa încât uh, nu pot să tratez decât în acest fel problema spaniolă. În Portugalia nu observ uh, problemele a, ca fiind atât de acute precum le-a prezentat Sven. În ceea ce privește uh, Portugalia, uh, a existat o declarație a ministrului de finanțe din Portugalia care a spus că nu există dorința să se solicite programe suplimentare de uh, asistență financiară și să sperăm că așa vor sta lucrurile. și nu sunt de părere că nu ar trebui să existe un fond de amortizare a datoriilor. Însă cred că acesta nu ar fi suficient, pentru că dacă ar fi atât de important, cu acest punct am putea să înregistrăm un progres clar. Nu spun cu plăcere că sunt de părere că anumite idei pe care le exprimă unii sau alții și pe care le-au exprimat în ultimele 14 luni se vor dovedi a fi cele corecte sau nu pe viitor și sigur că lucrăm pe această cale, însă Există și multe lucruri care s-au spus și s-au implementat și au fost făcute prea rapid. We, we are going to have to speed up or... Va trebui să ne grăbim puțin, altfel nu vom putea să adresăm cu toții întrebările dorite. Acum, din partea GUE, domnul Huntis. Chirie Proedre, Chirie Juncker. Stimate domnule Juncker, într-un ziar german, într-un interviu, Dumneavoastră ați afirmat că nu există o că nu ar exista o majoritate parlamentară cu partidele radicale, iar într-un alt interviu ați spus că ar fi bine să existe un comisar european pentru reconstrucție în Grecia spuneți că acest lucru este dificil pentru Grecia. Pe de o parte, partidele care au susținut memorandumul vor alege sau poporul va fi umilit. Deci este dificil să se lucreze cu gauleiter și uh, asemenea comisari pentru reconstrucție și supraveghere. Uh, se poate ajunge la un faliment, un faliment în această situație. Însă nu trebuie să uitați că spuneți acest lucru unei țări în care democrația a luat naștere. Și nu cred că ar trebui să fie făcute asemenea afirmații și declarații în fața Greciei. Vreau să spun că nimeni nu are dreptul să spună astfel de lucruri. Și, în principiu, nu pot fi impuse asemenea lucruri. Însă nu vă spun dumneavoastră acest lucru acum, pentru că știu foarte bine uh, ce tip de personalitate sunteți dumneavoastră, însă cred că nu avem voie să uităm că în Europa, în prezent, domnește un haos financiar. Și noi nu dorim o Europa germană. Și, domnule Juncker, trebuie să vă spun cinstit că nu știu de unde luați acest drept de a face asemenea declarații neprietenoase față de țara mea? Îmi place să vă răspund uh, cu răspunsuri simple la întrebări complicate, dar pot răspunde și complicat la răspunsuri la întrebări prea simple. Dacă vă convine să prezentați lucrurile pe care le-am uh, menționat eu în felul în care le-ați uh, prezentat, pentru că probabil vă convine să faceți așa, pentru că nu cred că nu puteți interpreta un text care v-a fost înaintat, atunci eu n-am nicio șansă, pentru că va trebui să vă explic în detaliu ce am spus în nu știu ce ziar german, ce am negociat eu cu uh, partidele de la coaliția guvernamentală și ce am spus uh, despre diferite probleme pe care le-ați menționat dumneavoastră acum. Deci, eu nu fac campanie pentru cele două partide la coaliția guvernamentală, pentru că cred că ambele partide sunt destul de responsabile în situația în care ne aflăm. Nu am niciun motiv să aplaud uh, socialiștii sau conservatorii uh, eleni. De ce să fac acest lucru? Însă, acestea fiind zise, aceste două partide sunt la coaliție împreună, la putere și uh, am uh, discutat și cu domnul Papandreou și cu domnul Samaras. De fapt, o să mă întâlnesc și cu el mâine și i-am spus că nu pot să țin cont de toate sensibilitățile politicii interne grecești al cărei probabil cea mai nobilă parte o reprezentați dumneavoastră, aceste două partide sunt cele care își pun semnătura și dacă ele trebuie să fie investite de către poporul grec uh, elen pentru a gestiona uh, comunitatea elenă, atunci aceasta se va întâmpla. Altfel, dacă nu, programul va fi încheiat, oprit. Există democrație în Grecia, există democrație și în celelalte 16 țări ale zonei euro și nu una este mai democratică decât cealaltă. Trebuie să fim sensibili și atenți, bineînțeles, la reacția parlamentelor naționale și ale autorităților naționale din celelalte state membre. Am încheiat un acord și un program cu guvernul elen în democrație se aplică regula continuității serviciilor publice, un program este program și trebuie să se aplice mai departe în orice guvern care ar fi la putere sau care va fi ales la urne în aprilie sau mai târziu. Eu nu sunt de acord deloc cu ideea unui comisar pentru economii, un așa zis șpar comisar pentru Grecia, care a fost uh, o propunere vehiculată. Asta este ceea ce am spus și ieri, ci eu am spus că ar putea fi desemnat un comisar în cadrul comisiei care să se ocupe în mod prioritar de politica de relansare economică a Greciei. Pentru că problemele sunt atât de grave încât disperarea poporului elen este atât de mare, încât, deci, trebuie să avem un comisar care să se ocupe, într-adevăr, de Uh, problemele acestei țări, care să cumuleze însă toate competențele în rolul său, deci care trebuie să poată să aplice o strategie concertată. Deci să nu confundați un comisar cu alt tip de comisar, ce propun eu cu ce propuneți dumneavoastră. Am spus-o și o spun din nou, că pe lângă politicile de consolidare trebuie să existe o politică de creștere și trebuie să se pună în aplicare un mecanism de uh, politic și administrativ care să favorizeze creșterea, astfel încât toate politicile creșterii să nu rămână uh, la nivel retoric, ci să fie concrete, așa cum uh, am rugat așadar pe domnul Barroso să numească un comisar care să se ocupe pozitiv de și să redea speranță poporului elen să se ocupe de această țară. Eu nu sunt președintele comisiei însă și deci nu am nicio influență asupra acestui uh, fapt. Eu propun, e dreptul meu de inițiativă, atât. Do we have a... Mulțumesc. Este cineva din partea FD care dorește să ia cuvântul? Da, vă rog. Îmi cer scuze, nu pot citi de aici numele dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Iuncu, că v-ați alăturat nouă aș dori să vă rog să ne împărtășiți ideile noastre referitor la evenimentele actuale. Uh, Banca Centrală Europeană, din nou, a injectat peste 500 de miliarde de euro pe piață astăzi. Spuneți-ne care este părerea dumneavoastră referitor la acest lucru sau poate dacă există vreun semn de întrebare, vreo îngrijorare referitor la infl- o eventuală infla- inflație sau la faptul că BCE apare mai degrabă o soluție de ultim resort pentru țările care se găsesc în criză. Vă mulțumesc. Uh, in fact, uh, you know that I'm... Știți că niciodată nu sunt uh, gata să comentez decizii care au fost luate de Banca Centrală Europeană. Nu fac acest lucru. Și chiar dacă este așa, din când în când sunt într totul de acord, chiar dacă câteodată sunt într totul de acord cu BCE-ul, uh, și dacă ar trebui să exprim părerea, aceasta ar fi părerea pe care aș exprima-o de acord. Al doilea punct. Nu știu dacă BCE-ul va fi capabilă să retragă din circuitul economic acele sume care se găsesc la originea inflației reale. Vă mulțumesc! Așa. Mulțumesc! Pentru întrebările care au rămas, le vom grupa și îi voi ruga pe cei care vor adresa întrebări să fie cât mai succinți și să te include și pe tine, Jean-Claude, pentru a respecta timpul. Deci luăm trei întrebări de la Udo Bullman, Pablo. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule președinte, domnule Juncker. Sigur că eu uh, nu voi vorbi numai despre Spania, ci mă voi referi și la ceea ce s-a mai spus aici. Sunt trei reforme foarte importante, stabilitatea bugetară, reforma sistemului financiar și reforma pieței muncii, reforme importante care au fost implementate. Acesta este lucruri pe care le-a făcut Spania și guvernul spaniol în domeniul uh, adaptării. Și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în acest sens, domnule Juncker. Toată lumea știe că trebuie să fie făcute reduceri, economii, dar că toate aceste tăieri bugetare nu sunt suficiente pentru a obține creștere și pentru a ieși din criză. Dumneavoastră ați vorbit despre o strategie de creștere pentru Grecia. Noi cu toții suntem de părere că acest lucru nu uh, este necesar numai pentru Grecia, ci și pentru Spania. Și Spania are nevoie de un asemenea program acum mai mult ca niciodată. Există o scrisoare a 12 prim-ministri și uh, prim-ministrul nostru a uh, semnat această scrisoare și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de acest punct. Thank you, dear Jean-Claude. I also like to, to... Mulțumesc, Jean-Claude. Uh, și eu aș dori să ascult uh, părerile tale. Îți mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce faci uh, pentru noi, dar aș dori să te rog să te referi la Irlanda și la chestiunea referendumului, pentru că cred că uh, ai abordat două elemente importante, calendarul referendumului și apoi uh, în legătură cu aceasta accesul Irlandei la um, mecanismul european de stabilitate. Cred însă că acestea sunt chestiuni foarte importante. Este vorba despre impactul uh, referendumului potențial negativ, pentru că nu putem exclude această variantă, asupra posibilității de a incorpora pe viitor tratatul fiscal în tratatul european, pentru că cred că astfel consecințele ar, fost, ar fi dramatice. Un rezultat negativ la referendum ar însemna că nu poate fi incorporat, incorporat tratatul fiscal în tratatul european. Iar a doua întrebare se referă la sentimentul dumneavoastră referitor la riscul potențial ca pe viitor să ne referim uh, și să apelăm mai des la această formă de colaborare interguvernamentală dacă va apărea acest risc de a nu se modifica tratatul european. Mulțumesc, Udo. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Juncker, doresc uh, să mă refer și eu la uh, acest comisar privind relansarea economică în Grecia, pentru că eu am înțeles altfel această propunere decât colegul din Grecia care s-a referit și el la acest lucru. Dacă este să ne referim la această idee, și eu doresc să fac acest lucru, pentru că observ și un element pozitiv, o șansă în această propunere. Și cred că trebuie să se întâmple două lucruri. În primul rând, în ceea ce privește ideea acestui concept al asistenței pentru Grecia, trebuie să ieșim dintr-o anumită structură în care uh, condițiile de consolidare trebuie să fie imediată, iar potențialul de creștere doar pe termen lung. Pentru că aici este o, o lipsă de adaptare pe această șină temporală. Trebuie să regândim întregul pachet. Și mă întreb dacă nu ar fi bine să uh, extindem propunerea dumneavoastră și anume comisarul responsabil să vină cu o propunere în fața Comisiei, pentru că în felul acesta s-ar uh, lucra foarte mult pe linia aceasta democratică. Vă mulțumesc. Uh, sur la, uh, la question de, uh, de Paulo et, et concernant... Răspundând la întrebarea lui Pablo, um, reacțiile Spaniei din ultimele luni, vă spun că, în general, sunt mulțumit de deciziile politice luate în Spania. Spania merge în direcția consolidării și deciziile dovedesc că guvernul spaniol dorește consolidarea și nu văd uh, cum am putea să criticăm guvernul domnului Rahoi pentru că a făcut ceea ce a făcut. Nu reușesc să descifrez a doua întrebare, așa că îmi permit să vă întreb care era a doua întrebare pe care ați spus-o. Vă ceream părerea privind scrisoarea pe care v-au trimis-o unii șefi de stat. Am crezut că îmi voi aduce aminte, dar uh, nu mi-am adus aminte. Nu am semnat această scrisoare. Nu am primit această scrisoare. Uh, există cuvinte care lipsesc dimensiunea socială, dimensiunea socială lipsește din uh, vederea de ansamblu. Apoi, Danuta mi-a pus uh, întrebări uh, solide. Ce s-ar întâmpla dacă Irlanda ar spune nu? Ar însemna că atunci când va veni momentul, nu vom putea să introducem dispozițiile tratatului interguvernamental în tratatul de bază? În primul rând, am dorit să, aș dori să facem acest lucru. Există o deschidere comunitară în această privință. Cred că întrebarea va fi pusă din nou irlandezilor atunci când dispozițiile tratatului pe care irlandezii l-au refuzat deja vor fi din nou aduse pe tapet. Dacă poporul uh, se va exprima din nou pe aceeași problemă a doua oară, probabil că va spune nu. După cum ați văzut, crearea unui comisar pentru Grecia ar trebui să fie imaginea, o imagine pozitivă, nu n-ar trebui să fie în niciun fel o persoană care să pedepsească care este trimisă la Atena, ci cineva care să le ajute, îi ajute pe prietenii din Grecia să re poată câștiga calea creșterii. În cazul în care s-ar instaura un astfel de comisar, aceasta ar însemna că el este la dispoziția Parlamentului uh, pentru ca să conceapă împreună strategii, dar nu există încă acest comisar și chiar dacă ar exista, nu am putea să-i spunem ce are de făcut. Dar dacă are sens această decizie, ea are sens numai în acest fel constructiv. Okay, if you promise to be equally good. Vom avea două seturi de câte două întrebări, în loc de patru. Astrid Luling, apoi Ani Podimat. Astrid, mulțumesc, doamna președinte. Domnule Juncker, în ceea ce privește propunerea ca domnul Barroso să numească un comisar care să se ocupe de relansarea uh, Greciei, ar trebui să vă amintesc ceea ce a spus Victor Hugo, nu există nimic mai puternic decât o idee um, la momentul potrivit. Poate că acum este momentul potrivit, dar în ceea ce privește Grecia și reușita posibilă acestui comisar, aș dori să amintesc că experiențele din trecut ne-au ale... ne demonstrat că salvarea țărilor în pericol nu au avut succes decât atunci când măsurile de reducere a cheltuielilor au fost însoțite de o uh, devalorizare a monedei. Dar în cazul uh, monedei unice este imposibil. Doar dacă Grecia renunță la moneda euro, ceea ce nu este de dorit din numeroase motive pe care le susțin. Dacă nu există o devalorizare, cum să sperăm la îmbunătățirea situației economice din Grecia? Pentru că până în prezent nu există niciun exemplu în lume. Ar trebui să credem într-un miracol, domnule președinte? Cum vedeți lucrurile? Cum să facem lucrurile să meargă în direcția cea bună? Pentru că veștile rele care se acumulează îi descurajează până și pe cei mai optimiști. Ani? Mulțumesc, uh, Sharon, mulțumesc, domnule Juncker, vă mulțumesc pentru descrierea detaliată a deciziilor care au fost luate în privința Greciei, în special pentru faptul că ați uh, amintit că Grecia are nevoie de o strategie europeană de creștere pentru a Uh, contraechilibra efectele negative ale uh, pactului de consolidare fiscală, a problemei șomajului? Vreau să, să pun o întrebare în numele partidului. Sunt de acord cu ceea ce ați spus. Nu sunteți avocatul niciunui partid, pentru că partidele din Grecia, v-ați referit la conservatori și la socialiști, ei sunt uh, răspunzători pentru situația prezentă și sunt de acord, fără să excludem și răspunderea partidelor de stânga. Dați-mi voie să pun o întrebare în numele cetățenilor eleni, sau cel puțin a celor care sunt, uh, în general, în favoarea zonei euro și a participării țării în zona euro, cum uh, s-a fost demonstrat recent în sondaje. Vă rog să le adresați un mesaj, pentru că, după cum ați spus, ei suportă povara, în special în ceea ce privește perspectiva țării. Niciun program de consolidare fiscală sau de strategie de creștere va, fi, uh, fi, va avea rezultate dacă continuăm aceste schimburi de argumente și conversații, dacă vorbim despre Grecia, va da sau nu faliment, va reuși sau nu, dacă trebuie încurajată sau forțată să părăsească zona euro. Dacă nu punem capăt acestor discuții, sunt sigură că niciun program nu va avea șanse de reușite. Mulțumesc! Euh, je dirais d'abord à Astrid que Victor Hugo a écrit Uh, Astrid, vreau să spun în primul rând că Victor Hugo a scris acest citat într-un exil petrecut la Luxemburg. Victor Hugo a fost uh, inspirat când a părăsit Franța și s-a refugiat la Luxemburg. Îmi place acest, uh, acest citat. Dacă vizitați Luxemburg și rămâneți mai mult de trei zile, veți fi vizitat toate orașele și sătul, sătulețele și veți vizita și Schengen. Victoriu Hugo știa unde se găsește Schengen pentru că la televizor s-a spus că nimeni nu știe unde e Schengen, dar Victoriu Hugo l-ar fi putut vorbi despre bogăția geografică a Luxemburgului. Cazul Greciei este o excepție unic. Nu mai există un exemplu asemănător în uh, lume. Niciodată nu s-a mai, n-a mai existat însă nici o uniune monetară. Nici, uh, nu a existat nicio țară care a derapat într-o astfel uniune precum Grecia. devalorizarea nu poate fi făcută în Uniunea Monetară. Trebuie să contribuim la eforturile de consolidare și să facem eforturi în direcția creșterii. Este mai greu de făcut pentru că structura economiei uh, elene nu se aseamănă cu structura economică altor state membre din zona euro. Ramificațiile comerțului extern din Grecia despre economiile din zona euro uh, sunt foarte slabe și efortul trebuie să fie unul intens. Și astfel pledez pentru uh, găsirea unui comisar care să se ocupe de această problemă importantă pentru greci, dar și pentru noi. Și Irlanda este pe calea cea bună. Vreau și să aducem și Grecia pe calea cea bună. Dacă Irlanda demonstrează că cu multe eforturi poate să-și redreseze situația și știind că există totuși diferențe mari între Grecia și Irlanda, uh, cauzele crizei din cele două țări sunt uh, total diferite dar trebuie ca împreună să facem din Grecia un exemplu care să demonstreze că eforturile nu au fost în zadar, nici eforturile grecilor, nici ale noastre. Și sunt de acord că trebuie să terminăm cu această vorbărie pe tema ieșirii Greciei din zona euro. În general, discuțiile nu au la bază o analiză aprofundată, ci e vorba de anumite, uh, anumite perspective electorale care se arată la orizont. Avem o Uniune Europe- monetară în 17 țări membre și ieșirea Greciei din zona euro nu este o ipoteză. Aș uh, dori să vă fac o trimitere spre catehismul catolic, dar nu voi face. Nu vreau să fac exces de democrație creștină. Mulțumesc foarte mult. Acum luăm întrebări de la Filip Lambert și Roberto Galtieri. Trebuie să fie foarte subcinte pentru că Jean-Claude nu are decât jumătate de pagină liberă rămasă pe carnețel. Mulțumesc, am o întrebare. Când comisia se duce în Grecia în calitate de reprezentant al Troica și spune că trebuie scăzute salariile din cauza că nu respectă în primul rând uh, tratatele, în primul rând, pentru că aceasta este o chestiune rezervată statelor membre. Ce se întâmplă atunci când 325 de milioane care au fost uh, prevăzute pentru Grecia, pentru sectorul apărării, se, uh, sunt apoi uh, luate aceste fonduri din uh, pensii, de exemplu. Așa cum i-ai spus lui José Manuel că ia decizie politice în locul grecilor, poate ar trebui să-i spui de asemenea că Ecofinul este cel care trebuie să-mi dea instrucțiile și acțiunile și că eu trebuie să execut. Câteodată Consiliul ne spune că are încredere în comisie. Deci oare nu distrugem acum uh, democrația și facem de fapt alegeri politice care se iau dincolo de orice transparență politică? Mulțumesc. Roberto. Mulțumesc. Am două întrebări. Prima, dumneavoastră v-ați referit pozitiv la faptul că e nevoie de o strategie de creștere pentru Grecia. Este bine să încercăm să punem la dispoziție toate mijloacele financiare și tehnice, dar și Grecia are nevoie de o cerere europeană mai puternică. Iată, nu vreau să intru în uh, detaliile Comisiei uh, pe, despre uh, echilibre și dezechilibre macroeconomice și în raportul acesta, însă ceea ce cred eu este că, de exemplu, Germania cu 5,9 surplus pentru 0,1% a fost considerată o țară care nu are probleme uh, macroeconomice. Deci vreau să știu care este situația Greciei. O altă întrebare e o curiozitate instituțională. Tupac-ul este o noutate absolută și vreau să întreb dacă tot Ecofinul va fi competent pentru acest uh, pachet și dacă va fi aplicat doar eurozonei. Dumneavoastră, din partea Eurogrupului, care aveți sarcină, după descrierea postului dumneavoastră, de a vă ocupa de exact aceste chestiuni care țin de relevanța eurozonei. Aș vrea să știu care este pondera pe care va avea Eurogrupul în discutarea TUPEC-ului. Mulțumesc! O să răspund mai întâi lui Filip, pentru că cred că nu am putut să am un discurs prea în detaliu, pentru că sunt confruntat și eu cu multe întrebări și multe dubii. Nu vreau să complic sarcina unora sau altora, dar într-o zi va trebui să discutăm foarte serios despre repartizarea muncii, despre responsabilități și diferitele componente ale troicii. Ar trebui să discute cu instanțele Consiliului, Parlamentului și Parlamentelor Naționale. Dar am auzit un comisar care sper că nu va fi însăcinat cu afacerea Elena, pentru că se vede că nu înțelegea nimic, care a explicat în fața Parlamentului European, nu mai știu cine era, ceea ce arată că sunt cam mulți comisari, că Eurogrupul este cel care a impus reducerea salariilor uh, sociale la minim. Nu este adevărat deloc. Am și martori aici care trebuie însă să fie silențioși că am făcut tot posibilul ca să evităm ca să se atingă salariul minim, încercând să găsim alte pârtii pentru ca să evităm această posibilitate. Dar țările, și le înțeleg oarecum, au luat această decizie, mai ales țările care au smicuri deci salarii minime mai mici decât Grecia în Eurogrup, au probleme, și le-am spus și prietenilor greci, să explice opinii publice, sindicatelor și lucrătorilor că trebuie să pună la dispoziție sume impresionante pentru Grecia pentru ca să ajute o țară care are salariu minim mai mare decât țările care o ajută. Dar să nu discutăm acum, din punct de vedere al politicii, despre măsurile care sunt impuse unora sau altora. Pentru mine este o problemă reală, o problemă de substanță democratică și de legitimitate. Este clar că Eurogrupul acceptă și susține diferitele măsuri care sunt propuse de Troică, dar dacă Eurogrupul ar face ce trebuie și femeiul nu ar fi o parte cu opinie în pachetul respectiv, atunci putem să ne uităm la statele membre care nu își exercită datoria pentru că insistă pe um, participarea Fondului Monetar Internațional. Aceasta este o întrebare reală și aș vrea să discutăm despre aceasta în calitate de democrați în alt cerc. În legătură cu reducerea deficitului bugetar care se referă la cele 325 de milioane de euro în Grecia. Există într-adevăr o reducere a cheltuielilor militare. Eu nu am insistat niciodată asupra destinației acestora. Nu am, nu am zis niciodată, de asemenea, nici să um, să lase la o parte reducerile în domeniul militar și să se atace la pensii. Recomandam celor care aveau ceva de zis să se uite la cheltuielile bugetare, care unele sunt scandaloase, să nu se reducă mai mult cheltuielile militare neapărat, dar mi se pare incredibil ca de exemplu unele țări care se consideră democratice să nu pună în fine capăt exporturilor lor militare. Mulțumesc! Și n-am spus că nu aș vrea să discutăm în momentul în care se va aplica cele două regulamente, pentru că cei doi raportori sunt aici. N-am vrut să intrăm însă în detalii astăzi, N-am vrut să comentez excedentul pe care îl are Germania în ceea ce privește balanța plăților, pentru că altfel ar fi trebuit să explic de ce Germania e la 5,9 și Luxemburgul la 6,5, așa că am vrut să vă scutesc această dezbatere. Este o dezbatere foarte serioasă, care însă nu poate fi purtată lăsând frâul liber unor argumente prea simple. Eurogrupul se va implica, bineînțeles, de la început în dezechilibre, cu atât mai mult cu cât țările din zona euro sunt afectate. Nu am început încă această dezbatere, o să purtăm această dezbatere pe 12 și 13 martie și bineînțeles că vă voi da socoteală despre ea. Președinta vorbește fără microfon. Înțeleg, înțeleg răspunsul cu privire la dezechilibrele economice și a doua întrebare era despre rolul Eurogrupului în negocierile pentru Tupac. Dar s-a răspuns în parte și la acestea. Deci sunt uh, satisfăcut de răspuns. So we, we, we're happy to leave it at that, are we? Bun, deci... Atunci putem lăsa așa, nu? Mulțumesc! S-a întâmplat, se întâmplă ceva săptămâna viitoare, este extraordinar, este o săptămână fără comisie ECON, deci următoarea reuniune este luni 12 martie la Strasbourg. Îmi pare rău, dar mai avem reuniuni și la Strasbourg.